Who is he is Aha, hello, nice to meet you. Okay, uh, shall we uh, start? Haideți să începem, vă rog să luați loc. Okay. So, um, good afternoon. Bună ziua. Redeschidem uh, sesiunea Comisiei uh, DROA pe care am început-o în această dimineață. Uh, și uh, pe ordinea de zi a după amiezei avem în primul rând o audiere cu privire la uh, mecanismul interamerican pentru drepturile omului, urmată de o discuție sau un schimb de puncte de vedere cu privire la Algeria pentru audierea privind um, mecanismul interamerican pentru drepturile omului. Avem uh, alături de noi uh, un panel uh, foarte divers ca și pregătire culturală, ca și origine etnică și așa mai departe. Și vom afla foarte multe despre experiența și despre activitățile mecanismului interamerican pentru drepturile omului. De asemenea, sunt uh, puțin dezamăgită că președintele Curții Interamericanii, uh, domnul Garcia Sayan, a acceptat în primul rând invitația noastră uh, de a veni aici, după care a spus că nu mai are timp sau de fapt motivul pe care ni l-a dat nici măcar nu era atât de solid, așa că sunt dezamăgită și am ținut să subliniez acest lucru, deoarece în uh, Comisia de Drepturile Omului discutăm uh, despre probleme de drepturile omului și nu uh, avem uh, nicio apartenență politică, nicio orientare politică. Aș vrea de asemenea să vă spun încă de la început că, ca și organism regional, ne propunem întotdeauna să ne intensificăm uh, activitățile cu organismele regionale, pe lângă activitățile noastre internaționale și uh, bilaterale. Deci avem alături de noi o entitate regională cu care vom purta o serie de discuții. În paralel cu întâlnirea noastră uh, există o ședință a Comisiei LIBE care se ocupă de afacerile interne, însă avem probleme și cu protecția drepturilor omului la nivel regional. De exemplu, anul uh, trecut am început să uh, avem o sesiune despre uh, Convenția Europeană pe Drepturile Omului, care reprezintă un pas înainte de la adoptarea Tratatului de la Lisabona. Din toamnă încoace, însă, ne-am confruntat cu o serie de probleme din partea statelor membre care au uh, blocat sau au încetinit procesul de aderare. Așadar, în regiunea noastră avem problemele noastre și cred că și dumneavoastră în propriile regiuni uh, aveți propriile probleme. În uh, raportul Parlamentului privind uh, drepturile omului în lume am făcut un apel uh, la Consiliul Uniunii Europene și la Comisie să întreprindă acțiuni prioritare și citez ce le-am solicitat, și anume să susțină activitățile tuturor curților implicate în protecția drepturilor omului și să uh, acorde sprijin maxim uh, Curții Interamericane pentru Drepturile Omului și Curții um, Africane pentru Drepturile Omului și să ia măsuri pentru a contribui la instituirea unei uh, curți a drepturilor omului în, uh, pentru statele din Asia-Pacific. Am încheiat citatul. Vă reamintesc așadar că sprijinim uh, foarte mult uh, aceste activități. Uh, activități pe care le realizează și această curte interamericană, printre care și combaterea impunității, care este un subiect uh, important pe agenda noastră. În subcomisia noastră am, uh, avem și invitați de la sistemul interamerican Recent am discutat uh, despre crimele recente din Mexic și Guatemala, feminicidas, și împreună cu Comisia FAM am uh, discutat uh, cu reprezentanții din aceste țări și am, suntem recunoscători uh, Curții Interamericane care ne-a explicat politica sa în acest domeniu. Apoi, există și instrumentul pentru democrație și drepturile omului care oferă sprijin financiar pentru activitatea Curții Interamericane pentru Drepturile Omului. Și domnul Gerț uh, de la Serviciul European de Acțiune Externă ne va prezenta mai multe detalii mai târziu în timpul acestei ședințe. Le urez acum un călduros bun venit invitațiilor noștri la această audiere domnul Santiago Canton, care este uh, secretar executiv al Comisiei Interamericane pentru Drepturile Omului și se va concentra pe provocările actuale ale Comisiei Interamericane pentru Drepturile Omului. Bine ați venit! Apoi domnul Osvaldo Ruiz, Ciribuca, care este uh, fost uh, președinte al uh, curții, care lucrează acum la Universitatea din uh, Ghent și care va discuta despre provocările Curții Interamericane pentru Drepturile Omului. Apoi, uh, doamna uh, Marta Iberodola, de la Iniți- Inițiativa de Copenhag, de fapt e spaniolă, numele este în spaniolă, m-au pus la încercare Așadar, Marta Ibero-Dola, de la inițiativa de la Copenhaga pentru America Centrală și Mexic. Și doamna Jimena Reyes, de la Federația Internațională pentru Drepturile Omului. În prezentările lor se vor concentra pe Uh, perspectiva drepturilor omului din punctul de vedere al ONG-urilor. Apoi, domnul Enrique Sanchez Falcon, care este avocatul domnului Leopoldo López din Venezuela, al cărui caz a fost judecat de curte în septembrie 2011. Dumnealui se va concentra pe cazul lui uh, López Mendoza versus Venezuela. Acestea sunt uh, principalele subiecte ale dezbaterii noastre. Îi urez bun venit și domnului uh, Gertz de la Serviciul European de Acțiune Externă. Este director adjunct uh, al Unității pentru Instrumente de Politică privind drepturile omului. Apoi avem alături de noi și membrii ai Corpului Diplomatic, reprezentanți ai Ambasadei Columbiei și Venezuelei, reprezentanți din ambasada Mexicului și dacă am uitat pe cineva, vă rog să-mi reamintiți, și din Peru. Bine ați venit! A, și din Bolivia avem pe cineva. Mă bucur că sunteți alături de noi. Cred că este bine că avem această discuție. Procedura va fi următoarea. Vom uh, asculta intervențiile experților, după care vom da cuvântul deputaților și, bineînțeles, reprezentantului uh, Serviciului European de Acțiune Externă. După aceea, dacă doriți și dumneavoastră să luați uh, cuvântul din partea serviciilor diplomatice, puteți să o faceți, dar aveți la dispoziție maxim 3 minute. Pe lângă um, membrii Comisiei DROA, îl avem alături de noi și pe domnul uh, Cortes Lasa, care este șeful uh, delegației parlamentare pentru Mexic. Îi dau acum cuvântul domnului Canton și vă rog să vă limitați cam la 10 minute. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Vă mulțumesc uh, foarte mult că ne-ați invitat la această reuniune a Comisiei uh, pentru Drepturile Omului. Cred că coordonarea acțiunilor noastre nu poate să ducă decât la rezultate foarte fructuoase și uh, noi, cei care ne ocupăm de protecția drepturilor omului, avem tot interesul să colaborăm. Acum 10 ani era imposibil să ne gândim la această cooperare și coordonare, pentru că la vremea respectivă existau foarte puține legături între diferitele organisme internaționale care se ocupă de protecția a drepturilor omului. Însă, din fericire, în ultimul deceniu lucrurile au avansat foarte mult. Iar această reuniune este un bun exemplu în acest sens și sper că vor urma și altele. Hago la comparación del sistema interamericano con el sistema europeo, en primer lugar, porque es de más fácil comprensión. Eh, ambos sistemas surgieron. Uh, noi uh, facem uh, de obicei comparație între diferitele sisteme de protecție a drepturilor omului. De con la corte. Sistemul, americ- sistemul european se bazează pe Tribunalul European, pe Curtea Europeană de Justiție și există, în primul rând, o diferență mare între cele două sisteme, între sistemul american și cel european. În cazul Americii există o comisie și există o curte de justiție. Pe de altă parte, în momentul în care am avut, a avut loc o dezbatere în cadrul sistemului nostru din America, din Americi, despre uh, necesitatea de a crea un tribunal uh, interamerican fără existența unei comisii, atunci um, experiența Europei um, nu a fost uh, una foarte pozitivă. Foarte multă lume a criticat existența acestei uh, deosebiri. Apoi, pe de altă parte, există o sarcinile comisiei noastre se deosebesc uh, fundamental față de sarcinile Comisiei Europene. Comisia noastră are foarte multe mandate, foarte multe sarcini care merg uh, dincolo uh, de cazuri individuale. Aceasta este o parte a sistemului. Comisia se ocupă de foarte multe alte aspecte pentru a-și îndeplini mandatul obiectivul principal al uh, Comisiei și al uh, Tribunalului Interamerican constă în consolidarea drepturilor omului în regiune. Comisia noastră există deja, este activă deja de uh, 50 de ani și tribunalul din, din anul 1979. Și activitatea celor două instituții a dus la rezultate foarte importante în uh, statele din regiunea uh, respectivă. Uh, Comisia Interamericană are mai multe mandate. Pe de o parte, se ocupă de petițiile individuale. Petițiile care sunt uh, aduse în fața Comisiei. Este vorba de o cifră de aproximativ 1500 de uh, petiții în fiecare an. Uh, numărul acestora crește cu aproximativ 10% în fiecare an. Aceste petiții ajung la comisie și procedura este următoare. Comisia redactează o recomandare uh, care este respectată sau nu de către statul respectiv. Dacă statul nu respectă recomandarea, atunci intervine uh, tribunalul um, pentru drepturile omului. În fața tribunalului ajunge cam un, un uh, procent din aceste uh, petiții. Din 18.000 de petiții, de exemplu, anul acesta am, am transmis mai departe 20, deci cam un procent. În cadrul activității comisiei noastre se înregistrează așadar uh, aceste petiții și se ajunge și la, un, uh, la o înțelegere amiabilă între părți, fără a fi nevoie de o recomandare a comisiei și fără a fi nevoie să se ajungă în fața uh, tribunalului. Pe de altă parte, există și niște măsuri de protecție pentru a asigura drepturile unei, uh, unei persoane anume, de exemplu mhm. drepturile unui activist care susține drepturile omului. Uh, se consideră, de exemplu, din, de către comisie că persoana respectivă se află în uh, pericol, deoarece este, amenințat, uh, este amenințată de grupuri armate, de gherile și așa mai departe. Comisia evaluează toate aceste informații și ia decizia dacă trebuie um, luate niște măsuri de protecție. Acestea ar fi aspectele fundamentale. Uh, comisia decide aproximativ 60-70 de asemenea măsuri de protecție în fiecare an și numărul acestora este în creștere. Care este situația în uh, statele, în statele respective? Noi monitorizăm situația din fiecare stat în parte Comisia noastră și-a început activitatea în acest sens în anul 1959. În anii 70, comisia noastră a vizitat Argentina în timpul dictaturii militare de acolo. A fost uh, vizitat și Chile în uh, timpul regimului uh, Pinochet. Și comisia noastră a fost prima organizație interstatală care a uh, uh, inițiat uh, procesul de condamnare a uh, regimurilor din Argentina și din Chile. Ca urmare a acestor vizite a început procesul de a înțelege ce se întâmplă în statele respective. Uh, am uh, vizitat uh, de asemenea Hondurasul după puciul care a avut loc acolo. Am mers acolo pentru a documenta încălcările drepturilor omului care au avut loc acolo în Honduras în legătură cu lovitura de stat. Apoi, organizăm audieri în fața comisiei. Comisia noastră organizează mai multe audieri, în cadrul cărora se obțin informații din partea societății civile care se referă la încălcările grave a drepturilor omului în diferite state. Discutăm nu cazuri uh, neapărat specifice, ci în general cazurile în care sunt încălcate drepturile omului. Societatea civilă reprezintă un element foarte important în acest proces pentru că societatea civilă ne informează asupra realității de la fața locului. În cadrul uh, acestor audieri se redactează o hotărâre ce trebuie făcut, ce trebuie să cerem uh, statelor. Comisia mai are posibilitatea să redacteze rapoarte despre fiecare stat în parte. După vizitarea unui stat se redactează un raport despre situația drepturilor omului din statul respectiv. Acolo sunt uh, amintite problemele, sunt și se merge până la uh, enunțarea unor recomandări pentru depășirea situației respective. Pot fi elaborate și rapoarte despre teme specifice, de exemplu libertate de expresie, uh, situația copiilor, femeilor, uh, persoanelor cu origine africană, uh, popoarele indigene, Există, de fapt, opt domenii specifice cu care, de care se ocupă comisia noastră și și în aceste domenii ne dorim consolidarea drepturilor, drepturilor omului și redactarea unor uh, rapoarte uh, specifice. Văd că nu mai am foarte mult timp la dispoziție, dar cel mai important lucru în sistemul nostru este recunoașterea și responsabilitatea pe care o au statele. Acest lucru nu s-a întâmplat întotdeauna. În, întotdeauna. în ultimul uh, deceniu uh, situația a început să se îmbunătățească, uh, responsabilitatea pe plan internațional este tot mai importantă. Um, în urmă cu un an a avut loc un incident în Argentina legat de monseniorul Romera, Uh, și în San Salvador s-au uh, întâmplat diferite atacuri și uh, guvernul din San Salvador a, a recunoscut că a avut o vină în, în incidentul respectiv. De asemenea, s-a asumat responsabilitatea pentru mai multe asemenea incidente nefericite și v-am dat doar câteva exemple despre ceea ce s-a întâmplat acolo. Ceea ce este important este să uh, recunoaștem faptul că există victime, lucru foarte important. Acum despre reformele legislative. Sistemul interamerican a fost uh, reformat foarte mult. Au avut loc uh, reforme constituționale în Chile, în Mexic, de exemplu S-a ajuns la reformarea Constituției ca urmare a unor decizii luate în cazul care au fost discutate la, în fața comisiei noastre. Guvernul din Chile, de exemplu, a, a, a schimbat Constituția. Deci se încearcă peste tot să se ajungă la uh, înțelegere amiabilă și în Argentina s-a modificat, de exemplu, codexul militar în acest moment nu mai există nicio jurisdicție specială militară, așa cum era, așa cum era situația înainte și în Brazilia. Cazul Maria Dabena, s-a ajuns până la urmă la o înțelegere fericită. În Brazilia uh, exista o lege care dezavantaja femeile care erau victime ale violenței domestice, situația care a fost modificată acum. Cum, în legătură cu politica publică, guvernul din El Salvador și-a schimbat politica publică când vine vorba de autorizarea de medicamente destinate bolnavilor de SIDA. Și aceste modificări au, fost, au urmat în urma unui caz discutat în fața uh, comisiei. Președintele din uh, Paraguay a vizitat un uh, spital pentru boli uh, psihice și și-a modificat, ca urmare acestei vizite, politica în domeniul respectiv. Și v-am dat doar câteva exemple aici pentru a vedea care sunt rezultatele fericite. Și, doamna președinte, aș dori să mă refer acum la cel mai important aspect. Este vorba de combaterea impunității. Este vorba de Uh, decizii care au fost luate în anumite state, um, decizii care se referă la lucruri care s-au întâmplat în urmă cu 30 de ani. În anul 1992, comisia noastră a fost primul organism care a hotărât că uh, legile de amnistiere hotărâte în diferite state încalcă dreptul internațional. În caz a existat un caz împotriva Argentinei și Uruguayului, un caz care a inițiat un adevărat uh, proces în acest sens. Au existat mai multe cazuri, de fapt, și uh, s-a ajuns și la uh, cazuri judecate în fiecare stat în parte și situația s-a modificat. De exemplu, în Argentina, uh, membrii armatei sunt acum citați în fața unui tribunal uh, civil. Aproximativ 60% din cazurile respective se bazează pe decizia comisiei noastre din, pe care am amintit-o, decizia din 1992. Și vedem foarte clar ce efecte a avut decizia noastră. Cel mai important este ca victimele tuturor acestor infracțiuni, mii de cetățeni din uh, America Latina au comis aceste infracțiuni și nu i-a urmărit nimeni Mulți au putut să călătorească liberi oriunde au dorit și acum, de fapt, trebuie să fie trași la răspundere în fața unui, tribun, unui tribunal. E nevoie, desigur, de mai mult timp, însă procesul a fost inițiat în mai multe state și cred că acesta este cel mai important lucru pe care l-am realizat. Unele aspecte nu le rezolvăm atât de bine, dar aștept cu nerăbdare oricum întrebările dumneavoastră. Presentation Vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea făcută și vă felicităm pentru succesele înregistrate. Probabil mai târziu, pe parcursul discuțiilor noastre, o să ne puteți prezenta și una din problemele cu care vă confruntați și, eventual, noi, cei de la Parlamentul European sau de la celelalte instituții, vom putea oferi sprijinul nostru. Urmează domnul Osvaldo Ruiz Chiriboca. Vă ruga să încercați și dumneavoastră să rămâneți în limita aproximativ 10 minute. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Aș dori să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați făcut-o, și anume aceea de a mă adresa unei instituții atât de distinse. Prezentarea mea va consta într-o perspectivă personală. N-am să vorbesc în numele Curții Interamericane a Drepturilor Omului, pentru că nu reprezintă această instituție. În primul rând, am să vă prezint problemele cu care ne-am confruntat atunci când a fost vorba de a asigura respectarea regulilor și, în al doilea rând, am să mă concentrez asupra modului în care Europa ar putea întări această cooperare cu sistemul interamerican și mai ales cu Curtea Drepturilor Omului. Să începem cu dificultățile cu care ne-am confruntat atunci când am încercat să uh, punem în aplicare verdictele curții. Cel mai recent raport anual Curții Interamericane spune că 80% dintre daunele economice au fost ignorate. Nu, au fost acoperite mai curând. Când e vorba de recunoașterea publică a suferinței victimelor, însă lipsa de conformitate cu verdictele curții este considerabilă însă. Totuși, dacă vă uitați la chestiuni cum ar fi investigarea cazurilor de încărcare a drepturilor omului și de asigurare a justiției sau când e vorba de identificarea trupurilor celor dispăruți în acele perioade întunecate din istoria noastră, ei bine, în acest caz, nivelul de respectare a verdictelor este foarte redus. Tot așa stau lucrurile și atunci când e vorba de acele verdicte ale curții care nu pot fi respectate sau impuse altfel decât dacă se cheltuiesc fonduri de la bugetul central, modificări ale legii, adoptarea anumitor public, politici publice, consolidarea unor instituții la nivel național. Există o serie de factori care contribuie la acest nivel scăzut de respectare a deciziilor curții și am să îi prezint pe scurt. În primul rând, cred că este o problemă uh, la nivelul Organizației Statelor Americane, OSA. Participarea în Consiliul de Conducere, în adunarea generală, atunci când e vorba de nerespectarea verdictelor, participarea acestora este redusă, e nevoie de un angajament mai serios din partea organismelor interamericane și probabil acest lucru ar putea fi discutat și în cadrul cooperării dintre Uniunea Europeană și America. Am putea eventual să ne asigurăm că statele reprezentate în Organizația Statelor Americane se implică mai serios. Sigur, revine statelor membre să asigure punerea în aplicare acestor verdicte. Și am să primit o serie de motive pentru care sunt probleme și la acest capitol. În primul rând, Există țări care nu recunosc forța obligatorie a verdictelor curții. Curtea Drepturilor Omului poate da un verdict, însă statele membre pot solicita ca acele decizii să fie supuse procedurii de apel în tribunale naționale. Ce s-a întâmplat în Venezuela? Acolo deciziile curții interamericane au fost uh, anulate de tribunale naționale. În cazul Mexicului, un tribunal a recunoscut forța obligatorie a deciziei curții și a emis instrucțiuni pentru judecătorii mexicani în acest sens. Și acesta ar fi un exemplu pozitiv. În al doilea rând, E vorba de interpretarea eronată a principiului separării puterilor în stat. Statele pot afirma că aceste decizii ale curții trebuie să fie puse în aplicare de ramura executivă și în acest fel ele ajung să submineze autonomia instituțiilor competente. Curtea Interamericană a Drepturilor omului vrea să asigure respectarea acestor decizii atunci când e necesar și la toate nivelele la care acest lucru se impune. Regulile, legislația trebuie să fie conforme în acest sens, însă nu se înțelege foarte bine cine este răspunzător pentru ce. De asemenea, avem probleme atunci când e vorba de legislația națională, pentru că puține țări, ca de exemplu Peru, au informații în legătură cu modul în care ar putea pune într-adevăr în aplicare verdictele curții. Nu există un sistem administrativ necesar acolo. Trebuie să analizăm această situație, mai ales în contextul statelor federale din regiune. ar putea exista acolo conflicte de competență între autoritățile federale și cele statale. Există și alte probleme. Birocrația excesivă, obstacole de natură birocratică, toate vin să îngreuneze procedurile judiciare. Ar putea să existe o legislație locală sau norme locale care împiedică accesul la anumite documente care se află în posesia forțelor armate sau ale poliției. Prin urmare, infracțiunile comise de militari sau polițiști uneori nu pot fi investigate sau pot fi investigate cu mare dificultate. De asemenea, trebuie să nu scăpăm din vedere și dimensiunea politică. Curtea a decis că Chile trebuie să modifice legislația în materie de amnistiere, însă Parlamentul chilean încă nu a ajuns la un acord în acest sens și nu a primit mare posibilitatea de a respecta acest verdict al curții. Acesta ar fi contextul general, factorii mai precis care îngreunează punerea în aplicare a deciziilor curții. Sunt trei categorii principale aici. Lipsa de cunoaștere a sistemului interamerican, în al doilea rând probleme de ordin politic și în al treilea rând probleme de ordin economic. Cam astea ar fi cele princip- principale trei categorii de probleme. Acum să trec la a doua parte a prezentării mele, uh, Uh, în încercarea de a vedea cum ne poate ajuta Europa în aceste trei direcții. În primul rând, în ceea ce privește lipsa de informații referitoare la sistemul interamerican. Europa s-ar putea implica în campanii de conștientizare a publicului, de informare, Probabil uh, curtea ar putea fi finanțată pentru a organiza cursuri, seminarii sau s-ar putea oferi fonduri uh, ONG-urilor care astfel ar putea să ia o serie de măsuri. De asemenea, s-ar putea finanța cursuri de instruire organizate de guvernele naționale pentru funcționarii publici din țările respective. Asta permite schimburi de universitari între universitățile americane și cele europene și asta ne-ar ajuta, de exemplu, tot la fel de binevenit ar fi finanțarea pentru unele programe de cercetare, de publicare a anumitor studii. Aceste măsuri ar fi menite să ajute pe funcționarii publici, judecători, parlamentari, polițiști să se informeze în acest sens și să aplice verdictele tribunalului internaționale și ale curții interamericane. Dacă ei nu știu că există un astfel de verdict, dacă nu știu că legislația internațională le impune să respecte și să pună în aplicare acest verdict, nu o să facă. Trecând acum la dificultățile de ordin economic, trebuie să vă spun că sistemul interamerican, Curtea și Comisia, nu au fonduri suficiente pentru a-și putea desfășura așa cum trebuie activitatea și în acest punct de vedere Europa ar putea să ofere un ajutor considerabil să financeze curtea sau comisia fonduri care să fie administrate în funcție de nevoile acestor instituții sau ar putea finanța inițiative distincte. De exemplu, un fond al victimelor a fost creat de curte, acest fond ar putea fi utilizat pentru a-i ajuta pe cei care nu posedă resurse financiare suficiente pentru a demara o acțiune în justiție sau pentru a participa la vreo acțiune demarată la nivelul curții. Asta ar simplifica, de exemplu, participarea martorilor la procesul juridic sau uh, le-ar permite acestora să ofere informații în scris. Acest fond încă nu este suficient de bine finanțat. Mai sunt uh, acele audieri pe care le organizează curtea, e nevoie de fonduri și pentru asta, sau pentru misiuni de documentare desfășurate de judecători care încearcă să-și asume înșiși inițiativa și vizitează diferite locații. Am să sar peste câteva elemente, mă voi referi doar la dificultățile din politică să vedem ce gen de cooperare ar putea asigura depășirea acestor programe de ordin politic. E bine, ceva de genul ce se întâmplă astăzi aici, crearea unui forum de dezbatere care să ne permită să ne înțelegem mai bine unii pe ceilalți. De asemenea, situația din Mexic uh, îngrijorează Europa și pe bună dreptate, am vrea să existe un dialog sporit între Europa și diferitele țări din cele două Americi. Vrem să existe discuții la nivel executiv între ambasade, între ministrii afacerilor externe și de asemenea un dialog între tribunale naționale. Executivul poate că ar fi dispus să respecte acele verdicte, însă trebuie să ne asigurăm că și componenta legislativă sau administrațiile publice din țara respectivă sunt la fel de dispuse să facă asta. Un stat nu poate fi redus doar la conducerea sa imediată, la prim-ministru și la, sau la președinte, nu. Trebuie să avem în vedere și ceilalți protagoniști la nivelul guvernului. Cred că mi-am depășit timpul, vă mulțumesc. Vă mulțumim și noi foarte mult. Mulțumim pentru propunerile extrem de concrete pe care le-ați făcut Parlamentului și Uniunii Europene în general. Acum dau cuvântul doamnei Marta Iberodoia și apoi doamnei Reyes. Cred că dumneavoastră ambele prezentați o singură comunicare. Muy buenos días, señora presidenta, miembros del Parlamento Europeo. Mi nombre es Marta. Bună ziua tuturor. Mă numesc uh, Marta Ibero Dola și lucrez în cadrul inițiativei de la Copenhaga pentru uh, America Centrală și Mexic, care este o organizație a ONG-urilor care lucrează pe drepturile omului uh, și dezvoltare în America Centrală. Este vorba de o inițiativă numită CIFCA. În ultimii ani, uh, în America Centrală și Mexic au avut loc încălcări grave ale drepturilor omului. Bineînțeles, una dintre cauze a fost impunitatea. A existat uh, o lipsă de instituții puternice, au existat inegalități și excluziune socială. Și în acest uh, context, sistemul uh, interamerican, care este independent și care are mână liberă, le-a furnizat victimelor uh, o ultimă ocazie de a-și face dreptate. De altfel, uh, de multe ori, acesta a fost singurul sistem pe care s-au putut baza victimele acestor încălcări ale drepturilor omului. Scopul uh, cooperării și al politicii externe în general este de a susține drepturile omului și una dintre modalitățile cele mai eficiente de a avansa agenda drepturilor omului este punerea în aplicare a deciziilor Comisiei și Curții Interamericane pentru Drepturile Omului. Însă, punerea în aplicare a acestor um, hotărâri uh, va fi foarte importantă pentru întărirea statului de drept și a integrării regionale, nu doar economice, ci și uh, sociale. Uh, cei doi antevorbitori uh, v-au dat exemple cu privire la prerogativele celor două organisme. Eu aș vrea să vă dau câteva exemple pe care le-am întâlnit de-a lungul timpului, câteva exemple de cazuri care ilustrează eficiența sistemului și care arată capacitatea acestuia de a lua măsuri în cazuri uh, contencioase. Campul uh, Campo Coranero versus Mexico este un exemplu în acest sens. Au existat uh, cazuri de discriminare și violență împotriva femeilor și, drept urmare, au fost considerate cazuri de încălcare a drepturilor omului. Aș vrea să subliniez cooperarea foarte strânsă în uh, emiterea acestei hotărâri o probă a fost în acest sens, a fost o rezoluție a Parlamentului European împotriva uciderii femeilor în America. Deci, practic, victimele au folosit rezoluția Parlamentului European și au prezentat-o ca probă în instanță. Iată un bun exemplu de cooperare interinstituțională. Apoi, în urma emiterii acestei uh, hotărâri, înaltul reprezentant al Uniunii Europene, Lady Ashton, uh, a apreciat uh, a, activitatea curții în uh, combaterea violenței și uh, uciderii femeilor. Acesta a fost un mesaj foarte clar. Uh, iar Comisia Interamericană a apreciat foarte mult acest mesaj. Pe de altă parte, Comisia sau Curtea poate primi cazuri individuale uh, și alt uh, gen de cazuri. Apoi am avut uh, un uh, caz din partea de nord a Hondurasului, în care în, între septembrie 2009 și octombrie 2010, 42 de persoane au fost ucise în cadrul unui conflict agricol. Iar sistemul interamerican și-a exprimat uh, îngrijorările în public cu privire la încălcările drepturilor omului. Numărul uh, de crime din această regiune uh, s-a s-a diminuat uh, foarte mult după mediatizarea cazului și de atunci nu au mai existat astfel de cazuri. Apoi a existat o crimă săptămâna aceasta o crimă izolată, dar ideea era că sistemul a contribuit la reducerea numărului de cazuri. Apoi, uh, domnul Canton a menționat uh, importanța elaborării rapoartelor. Acest lucru a fost foarte important și în uh, cazurile din Honduras pentru că în urma acestor cazuri s-au luat măsuri de protecție a sute de oameni. În plus, uh, s-a, mm, s-a vorbit și despre mm, regiunea respectivă. În mai 2010, Comisia Interamericană a luat măsuri uh, pentru 18 indigeni Maya și a făcut apel la guvernul din Honduras pentru a uh, confisca bunuri uh, într-o zonă din Honduras. De fapt, era un caz din Guatemala, nu din Honduras. Oricum, Ideea era că mm, erau, și, erau cazuri de, de poluare a apei în zonă. Bine, aș putea să vă dau și alte exemple, însă nu avem prea mult timp. Ideea pe care vreau să vă transmit și mesajul pe care vreau să vi-l transmit este că uh, victimele beneficiază de sprijinul Curții Interamericane iar acesta este un uh, progres semnificativ în protecția drepturilor acestora. Și în multe cazuri, statele membre reacționează și iau măsuri adecvate în consecință. Oricum, uh, noi vrem să întărim uh, relațiile cu sistemul interamerican. Acest lucru se poate face la mai multe niveluri, în special prin dialog politic și cooperare cooperarea se poate realiza prin diferitele instrumente de care dispune Uniunea Europeană. Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului și altele. Și, bineînțeles, aceste, aceasta se poate realiza și prin dialog politic, la nivel regional, la nivel local, la nivel bilateral și așa mai departe. Oricum, din experiența noastră, delegațiile și ambasadele Uniunii Europene în țările terțe pot juca un rol important în acest domeniu, iar dialogul cu părțile interesate poate fi unul foarte mm, constructiv. Implementarea hotărârilor uh, sistemului uh, este de asemenea foarte importantă și a fost uh, un subiect abordat și în adunarea parlamentară EULAT, UE America Latină. Iar vizitele de lucru ale delegațiilor în țările terțe pot fi oportunități ideale pentru redeschiderea dialogului între membrii Parlamentului European și omologii lor din alte țări și reprezintă o bună ocazie pentru a vedea progresele înregistrate în implementarea sistemului interamerican. Scopul uh, dialogului nostru în acest demers de întărire al relațiilor este să creștem finanțarea pentru aceste organizații, să creștem gradul de implicare a societății civile și să avem mai multe mijloace necesare în cadrul procedurilor judiciare. Și, bineînțeles, trebuie să ținem cont și de uh, acțiunile de follow-up uneori uh, aceste acțiuni uh, sunt lăsate deoparte când vine vorba despre implicarea societății civile. Trebuie să um, punem accentul pe implementarea deciziilor, pe schimbul de bune practici și așa mai departe. Uh, sunt de acord cu ce spunea domnul Canton și cu ce spunea domnul uh, Ciriboga, în sensul că trebuie să existe o implementare sau o punere în aplicare adecvată a hotărârilor curții. Există multe modalități de a face acest lucru, însă vreau să reiterez doar ceea ce spunea domnul Ciriboga cu privire la investigarea cazurilor de încălcare a drepturilor omului trebuie să se adopte legislația internă necesară uh, și trebuie să se mm, asigure măsurile reparatorii necesare. Dar, în esență, totul ține de întărirea sistemului judiciar. și pentru că victimele sunt uh, printre cele mai vulnerabile categorii ale populației, trebuie să se aloce fondurile necesare pentru ca acestea să participe la viața societății, iar acesta este un element central al sistemului interamerican. În încheiere, aș vrea să mulțumesc Parlamentului European pentru organizarea acestei audieri. Cred că este prima audiere privind sistemul interamerican și vrem să ne continuăm eforturile în Parlament pentru întărirea acestui sistem. Mulțumesc foarte mult pentru recomandările dumneavoastră. Says you would share the 10 minutes. Pe lista mea spunea, scria că veți împărți cele 10 minute cu colega dumneavoastră. O, sigur, nu vă voi lua dreptul de a vorbi, dar vă rog să vă încadrați. Voi vorbi timp de 5 minute. La Federația Internațională. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Federația Internațională pentru Drepturile Omului are 142 de membri peste tot în lume și câteva zeci de membri în uh, America Latină. Și în acest punct de vedere dorim să ne referim la posibila colaborare între instituțiile europene, Parlamentul European în mod special și mecanismul inter- uh, interamerican pentru drepturile omului. Colega mea a spus cât de important uh, este sprijinirea din punct de vedere economic și financiar a acestui mecanism, dar și sprijinul politic este la fel de important. Mai ales uh, în ceea ce privește ultimul aspect, aș dori să uh, îmi exprim părerile acum. În ultimele luni au avut loc uh, diferite incidente și s-a pus sub semnul întrebării mecanismul interamerican pentru drepturile omului de către unele state membre ale organizației, uh, organizației statelor americane. În al doilea rând, avem nevoie de sprijinul Uniunii uh, Europene europene. europene. Acestea au fost uh, concluziile la care a ajuns un grup de lucru despre uh, consolidarea, posibilitățile de consolidare a mecanismului interamerican pentru drepturile omului. Este un grup de lucru care a fost creat în cadrul uh, unui proces de reformare a acestui mecanism pentru a vedea cum poate fi consolidat și cum pot fi consolidate procedurile acestui sistem. După părerea noastră, de fapt se încearcă slăbirea sistemului și nu consolidarea lui. În primul rând, din păcate, în ultimele luni, uh, unele state și-au exprimat uh, criticile uh, vis-a-vis -vis de mecanismul interamerican. Au dat dovadă de reacții exagerate față de măsurile de protecție, față de verdictele exprimate de um, Comisia, Comisia Interamericană și aș dori să mă refer la situația din uh, Brazilia. În anul 2001, Comisia Interamericană a hotărât măsuri de protecție pentru uh, populații indigene din apropierea unui uh, râu unde erau active câteva companii. Acestea au cerut Uh, comisia noastră a cerut uh, statului uh, brazilian să protejeze populațiile respective. A avut loc o consultare cu comunitățile respective. Um, a existat o analiză socială și o analiză de mediu. Doamna președintă Rusev a reacționat prompt, a amenințat imediat că nu va mai sprijini Comisia Interamericană și și-a retras uh, candidatul pentru comisia respectivă. Și, desigur, s-a ajuns la tensiuni mari, pentru că, uh, din punctul nostru de vedere, se uh, punea sub semnul întrebării independența Comisiei Interamericane, lucru care ne îngrijorează. În anii 90, Comisia Inter uh, au mai existat asemenea incidente, faptul că anumite persoane au fost retrase din această comisie în momentul în care statului respectiv nu i-a convenit uh, decizia sau verdictul comisiei respective. În anii 90 uh, au fost discutate cazuri legate de tranziția înspre democrație și noi am considerat că în contextul actual din America Latină resursele naturale uh, vor uh, reprezenta o sursă de tensiune și pe viitor. Însă și această situație nu poate scuza poziția pe care o are un stat cum este Brazilia. Noi considerăm că este important ca o regiune învecinată, așa cum este Uniunea Europeană, să poată sprijini independența și recunoașterea independenței uh, Comisiei să asigure uh, punerea în aplicare acestor măsuri de, de uh, protecție. În același timp, este nevoie ca Uniunea Europeană, Parlamentul European, Consiliul European să sprijine drepturile, să sprijine sistemele care protejează drepturile omului. pentru că aceste sisteme sunt folosite pentru a da o posibilitate victimelor să uh, își găsească dreptatea. În octombrie 2008, președintele Columbiei Santos a declarat că este pregătit să dezarmeze organizațiile paramilitare. O Uh, o organizație non-guvernamentală a fost uh, acuzată că ar fi coruptă. S-a spus că abordarea organizației respective ar submina mecanismul interamerican și au fost anunțate niște sancțiuni exemplare pentru această organizație. S-a uh, discutat despre fraudarea unor persoane care Uh, cărora li, li s-au înscenat tot felul de uh, infracțiuni. Statul colombian a fost, uh, s-a enunțat un verdict împotriva statului uh, colu- uh, colombian pentru că a fost acuzat că a, sprijinat, a, a sprijinit organizațiile paramilitare care au uh, făcut, uh, care au făcut acest masacru. Este posibil ca unele dintre aceste victime au, să fi mințit, dar uh, ce s-a întâmplat a fost uh, pur și simplu manipularea un, acestui instrument pentru a retrage legitimitatea unei organizații non-guvernamentale, o organizație care deja obținuse opt verdicte împotriva statului respectiv, o organizație care um, uh, s-a angajat pentru susținerea victimelor uh, din Columbia și este foarte îngrijorător uh, faptul că s-a spus că comis- Comisia Interamericană nu a lucrat bine, că, nu, că verdictele luate nu au fost corecte. Desigur, Comisia trebuie să se bazeze pe informațiile care sunt la uh, dispoziție de uh, guvernele statelor respective. De ce uh, am amintit acest lucru? În acest caz, din documente, uh, documente care vin din partea serviciilor de informații ale Columbiei, s-a spus foarte clar, rese foarte clar că acest caz poate fi folosit tocmai pentru a slăbi mecanismul interamerican pentru drepturile omului și pentru a discredita organizațiile non-guvernamentale care sunt active în cadrul acestui uh, sistem. În uh, documentul respectiv este uh, amintit și faptul că ar putea fi slăbită și poziția subcomisiei DROA a Parlamentului European deci, este, avem nevoie de sprijin, uh, sprijin politic și, în final, aș dori să spun doar atât. Acest grup de lucru care discută posibilele recomandări uh, în sensul modificării mecanismului interamerican se întâlnește astăzi și este un lucru foarte uh, îngrijorător pentru că se încearcă reducerea influenței acestui mecanism. Este vorba de uh, recomandări care își doresc o, o transformare se dorește să se ajungă la mai puțin, la hotărârea unor mai, unor mai, unui număr mai redus de măsuri de protecție și uh, slăbirea în general a acestui sistem. Aș dori să cer Parlamentului European să redacteze o rezoluție care să sprijine în continuare mecanismul interamerican pentru drepturile omului. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Vă mulțumesc, doamna Reyes pentru cazurile pe care le-ați descris. Și cred că uh, principalul apel s-a referit la întărirea independenței uh, curții. Noi uh, și noi înțelegem foarte bine care este situația. Vedem că și independența Curții Europene de Justiție este amenințată de diferite state. Deci am recepționat uh, mesajul dumneavoastră. Și ce se va întâmpla cu rezultatele acestei audieri va trebui să discutăm. Acum îi dau cuvântul domnului Falcon, care este avocatul domnului Leopoldo Lopez din Venezuela și ne va prezenta acest caz care a fost adus în fața curții uh, interamericane. Muchas gracias. Eu quisiera comenzar... Eh, Vă mulțumesc. Aș dori să-mi încep prezentarea spunând că Domnul Lopez vrea să vă mulțumească foarte mult pentru faptul că Subcomisia pentru Drepturile Omului a Parlamentului a decis să includă și cazul domniei sale în această ședință. Trebuie să vă spun că ieri domnul Leopoldo Lopez și grupul politic al domniei sale au format o alianță sprijinind sprijinind unul dintre candidații la președinție. Domnul Lopez se va retrage din, cur, din cursa prezidențială, însă asta nu reduce importanța cazului nostru, pentru că noi încercăm să apărăm drepturile politice ale venezuelienilor. Mai ales dreptul de a fi ales. Cu alte cuvinte, trebuie să se rezolve problemele cu care se confruntă în contracandidații domnului Chavez. În cazul domnului Leopoldo Lopez s-a întâmplat următoarele. În 2008, ca și mulți alți eh, oficiali care nu-l sprijinau pe domnul Chavez, în acel an dreptul domniei sale de a candida a fost încălcat el a dorit să candideze pentru funcția de primar al orașului Caracas, una dintre cele mai importante funcții politice din Venezuela. Revine puțin sub cea de președinte al Republicii. Dacă ar fi putut candida, probabil ar fi câștigat. Cel puțin avea o șansă serioasă de a face acest lucru. procuratura a decis că el nu poate candida și astfel s-a încălcat nu doar Constituția Venezuelei, ci și Convenția Interamericană privind drepturile omului. Dreptul de a candida este un drept politic care nu poate fi restricționat decât în anumite cazuri specifice. De exemplu, dacă ai fost condamnat de un tribunal penal pentru că dreptul domnului Lopez a fost încălcat în acest mod, încălcându-se o valoare democratică statuată în Carta Interamericană, domnul Lopez a apelat la acest sistem interamerican, a contactat Comisia Interamericană pentru Drepturile Omului, aceasta a analizat cazul și a ajuns la concluzia că în această situație, într-adevăr, se înregistrase o încălcare a drepturilor omului, mai ales în special dreptul de a candida pentru funcție publică. Pe baza acestei evaluări a Comisiei Interamericane, Guvernul venezuelan a fost dat în judecată la uh, Curtea Interamericană. După cum era de așteptat, verdictul curții a fost în favoarea domnului Leopoldo Lopez. Pentru că dispozițiile Convenției Interamericane a drepturilor omului fuseseră încălcate. Verdictul curții cerea guvernului venezuelan să-și asume răspunderea în acest caz. De asemenea, guvernului s-a cerut să asigure că biroul electoral nu îl mai, nu mai împiedică pe nimeni să candideze. Acest verdict se referă sigur la domnul Lopez, însă este important pentru toți cei care s-au uh, pomenit într-o situație similară. Cu alte cuvinte, nu li s-a permis să candideze, să-și exercite acest drept, fără nicio bază solidă, de guvernul venezuelan. Curtea Interamericană a cerut guvernului din Venezuela să, îndep- să elimine aceste obstacole juridice care îl împiedicau pe domnul Lopez să candideze. Baza juridică folosită în acest caz trebuia să fie modificată în Venezuela pentru ca legislația venezueleană să fie conformă cu dispozițiile convenției. Reacția autorităților din Venezuela a fost vehementă, ei s-au opus deciziei curții interamericane. Cel mai clar exemplu în acest sens este verdictul Curții Supreme din Venezuela, care a decis că decizia Curții Interamericane nu poate fi pusă în aplicare. Au citat niște criterii absolut reacționare lucruri pe care le-am lăsat cu mult în urmă. A vorbit de suveranitate. Am spus că verdictul curții reflecta un concept liberal care nu se aplică în acest Era un refuz a, de a respecta și pune în aplicare verdictul curții interamericane. Însă, cu alegerile din Venezuela la orizont, trebuie să fie alegeri în 2012 pentru funcția de președinte, și alegerile alte, celelalte nivele în 2013, există cetățeni care doresc să candideze. E bine, în aceste cazuri, guvernul venezuelan dă impresia că ar vrea să respecte curtea, decizia curții, pentru că biroul electoral central am depărtat din registrul propriu acea dispoziție conform căreia cei considerați ineligibili de procuratură nu mai au dreptul să candideze. Această aparentă respectare a verdictului curții a fost însă pusă sub semnul întrebării de faptul că etalonul vechi continuă să fie aplicat. Măsurile n-au fost revocate. Domnul Lopez și cei care se află într-o situație similară nu își pot încă exercita liber acest drept de a candida. impresia care vrea să fie dată e că există obstacole de ordin administrativ care nu le permit să candideze. În practică, prin urmare, autoritățile din Venezuela încă nu respectă decizia Curții Interamericane. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că în prezent uh, decizii politice îi împiedică pe oameni să candideze. Deci nu e vorba de un verdict al unui tribunal penal care să împiedice să facă acest lucru. E o situație pe care trebuie să o combatem iar uh, abordarea logică, în acest sens și în acest moment, ar fi ca dumneavoastră și la Subcomisia Drepturile Omului din Parlamentul European să încercați să contribuiți la întărirea punerii în aplicare a verdictelor curții interamericane. Probabil ați putea eventual uh, susține cumva verdictul curții printr-un fel de declarație care să arate că respingeți categoric ideea conform care acești cetățeni nu au dreptul să candideze. Pentru că dacă ei ar candida și ar fi aleși, nu ar avea posibilitatea să-și asume funcția pentru care au fost aleși. Pentru a ajuta procesul democratic, o declarație a Parlamentului sau a Comisiei Europene care ar respinge această posibilitate administrativă ar fi uh, extrem de binevenită. Am să mă opresc aici pentru că mi s-a terminat timpul alocat. Vă mulțumim, domnule Falcon, pentru că ne-ați explicat uh, cât de greu este în Venezuela să se pună în aplicare deciziile curții la nivel național. Am auzit și despre acele cazuri din Columbia și Brazilia. O să vedem ce putem face în etapele ulterioare. Domnule Gertz, aș sugera să așteptați puțin și să dăm cuvântul membrilor noștri. Am înțeles că unii dintre ei se grăbesc și aș dori să-și formuleze întrebările. Sunteți de acord? Însă vă asigur că o să primiți cuvântul mai târziu. Doamna Jimenez, aveți cuvântul? Senora președinte. Eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Audierile precum uh, aceasta de astăzi sunt foarte importante pentru a um, înțelege mai bine sistemul interamerican pentru drepturile omului. În Europa există dubii legate de modul în care mecanismele de protecție a drepturilor omului funcționează în alte părți ale lumii. De aceea este important uh, să știm dacă țările din regiune acceptă hotărârile uh, curților uh, care au competență în cazuri de încălcare a drepturilor omului. Am, auzit cu, am ascultat cu atenție exemplele din uh, Chile și uh, Argentina în care s-au um, anulat legi privind amnistierea. Deci hotărârile trebuie puse în aplicare, iar infractorii trebuie aduși în fața justiției. Există dreptul la adevăr și demnitate. Unul dintre vorbitori a menționat hotărârile împotriva uh, persoanelor vinovate și a vorbit despre nivelul de conformitate sau de conformare cu hotărârile curții. Sper că aceste metode de implementare a hotărârilor curții pot fi îmbunătățite. Dar cum stau lucrurile cu responsabilitățile statelor membre în ceea ce privește conformarea cu hotărârile curții? Uh, este păcat că unele state nu acceptă aceste hotărâri, iar uh, noi, ca și legiuitori la nivel european, avem responsabilitatea de a promova drepturile omului. Eu fac parte din delegația pentru Mexic și m-am deplasat frecvent în această țară unde m-am întâlnit cu victime ale, astfel, ale unor astfel de încălcări și sunt raportor în Parlament uh, pe directiva privind uh, drepturile victimelor și de aceea aș vrea să, să susțin unele dintre comentariile făcute de vorbitori cu privire la angajamentul Mexicului de a implementa deciziile privind drepturile omului. Este clar că mai sunt multe de făcut și am vrea să vedem o cooperare mai bună în acest sens. M-am întâlnit uh, cu multe victime la Ciudad de Juarez și cu reprezentanți uh, care se ocupă de mm, protecția victimelor. Și știu că Mexicul și guvernul Mexicului și-a asumat responsabilitatea în unele cazuri. M-a, m-a impresionat și comentariul cu privire la importanța dialogului și a schimbului de puncte de vedere. Eu susțin drepturile victimelor uh, și pentru aceasta avem nevoie de schimburi de rapoarte și de vizite. Ar trebui să menținem legăturile și contactele cu aceste țări, nu să avem doar delegații izolate care să nu aibă nicio urmare. Trebuie să avem contacte regulate și cred că este important să asigurăm uh, construirea de capacități instituționale în aceste țări în raportul meu uh, subliniez tocmai acest element important. În ceea ce privește țările care nu, cooper, nu cooperează cu diferitele organisme ale sistemului interamerican, le încurajez să remedieze această situație, iar cele care fac ceva în acest sens să continue. Vă rog, doamna Andrichene, mulțumesc. Voi vorbi în lituaniană astăzi. pris... Intervenție fără microfon. Vă mulțumesc. Mă voi alătura colegei mele Jimenez și cuvintele dumneei. Doresc să spun și eu că mă bucură organizarea acestei audieri astăzi. După cum știți foarte bine, o delegație a subcomisiei noastre a vizitat anul trecut Honduras și Mexicul. în primul rând. Repet cele spuse. Mă bucur organizarea acestei audieri în uh, subcomisia noastră. Poate știți că în luna mai anul trecut o delegație a subcomisiei noastre a vizitat Mexicul și Honduras. Domnule Canton, dumneavoastră v-ați referit la Honduras și aș dori să ne spuneți care este părerea dumneavoastră despre situația drepturilor omului din uh, Honduras. Mi-aduc aminte foarte bine întâlnirea pe care am avut-o în Honduras. Ne-am întâlnit și cu ministrul uh, local responsabil pentru respectarea drepturilor omului, care ne-a menționat problema statutului judecătorilor din Honduras judecătorii care nu au sprijinit uh, lovitura de stat din 2009 și care au fost concid, concediați uh, ca urmare. Știți, uh, cunoașteți acest caz și mă întreb dacă Comisia a luat vreo decizie ca urmare. Mă bucură faptul că domnul Sanchez Falcon este prezent astăzi aici. Uh, noi am cunoscut deja de mult timp cazul domnului Lopez am fi dorit să, fi disc- să discutăm cu domnul Falcon mai de mult, din diferite motive. Audierea a fost organizată abia astăzi. Ieri, ambasada Venezuelei mi-a trimis o explicație mie și altor colegi despre motivele de a nu pune în aplicare verdictul uh, Curții Interamericane pentru Drepturile Omului. Și sunt amintite aceleași uh, motive. Acest verdict pur și simplu nu poate fi pus în aplicare și aș dori să știu care este poziția dumneavoastră, pentru că dumneavoastră uh, reprezentați comisia, care este reacția dumneavoastră la uh, o asemenea afirmație din partea unui stat membru, că o, un verdict al comisiei nu poate fi pus în aplicare. Ce se poate face într-o asemenea situație? Și o altă remarcă. Vedem că există diferențe mari între, din, între statele din regiunea respectivă. Am văzut ce se întâmplă în Mexic. Acolo am avut diferite întâlniri în cadrul căruia am am auzit despre deciziile curții care sunt puse în aplicare, chiar dacă este vorba de un proces dificil. În alte cazuri, um, statele spun că nu vor pune în aplicare deciziile respective. Deci, după cum am spus, este o regiune în cadrul căruia diferențele sunt mari de la o țară la alta. Și Uh, cred că o rezoluție propusă și redactată de Parlamentul European ar fi una foarte bună. Vă mulțumesc. Acum domnul Maier are cuvântul. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en que es... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Sunt de acord cu cele spuse, conform căruia că ne, că ne putem folosi de instrumentele pe care le avem la uh, dispoziție, uh, Um, relațiile Uniunea Europeană, America Latină și așa mai departe. Uh, protejarea și recompensarea victimelor este foarte importantă. Uneori acest lucru este foarte greu de, fă- de făcut. În Spania avem cazul judecătorului Garson, care a fost uh, scos de pe scena principală uh, a justiției spaniole, tocmai pentru că a combătut uh, cele întâmplate în regimul lui Franco. Uh, în Argentina situația este mult mai bună decât în Spania din acest punct de vedere și sunt convins că ați auzit de acest caz. Din uh, punctul de vedere al Europei este foarte important să consolidăm uh, mecanismul interamerican pentru drepturile omului. Și aș dori să pun o întrebare. Pe mine mă, mă interesează foarte mult să văd cum depinde acest uh, sistem de noile uh, structuri poate se depășește structura existentă a statelor uh, americane, unde Statele Unite ale Americii au o poziție dominantă. Deci, care este situația în acest moment? Se lucrează pentru a înlocui adev- cu adevărat vechile structuri prin noi structuri care se bazează pe uh, colaborarea interregională. Eu am ascultat cu foarte mare atenție toate contribuțiile și poate mi-aș fi dorit să aud mai multe lucruri despre victimă. Uh, situația este foarte gravă și acest lucru este reflectat și în dezbaterile publice, dar să avem o perspectivă care se bazează doar pe uh, justiție nu este suficient. Se încalcă atât de multe drepturi ale omului în uh, America Latină, nu există deloc asasinate, nu există dispariții. Dar întrebarea pe care aș adresa-o primului vorbitor. În cazul Honduras, are loc, a fost inițiat vreun uh, proces în legătură cu uh, tragerea la răspundere a celor care au inițiat lovitura de stat? Apoi, o întrebare adresată domnului Sanchez Falcon. În Venezuela, și puteți să mă contraziceți dacă doriți acest lucru, dar din câte știu eu, aprox aproximativ 600 uh, de, 600 de funcționari au fost mai mult sau mai puțin eliminați, doar uh, un procent redus aparține uh, partidului care se află la putere. Este vorba de o direcție foarte clară în legătură cu cine este concediat și nu. Și uh, toți acești funcționari au fost concediați pe baza unor motive concrete, care merg dincolo de uh, orientarea politică. Și nu ar trebui să uităm uh, lovitura de stat din anul 2002, și aceasta a fost uh, importantă. Apoi s-a făcut și o plată ilegală către o companie publică de stat care exploatează petrol în calitatea, de către domnul Lopez, în calitatea sa de primar al orașului Chacao. Deci, uh, justiția trebuie să încheteze toate aceste acuzații și toate aceste circunstanțe și să uh, clarifice toate aceste acuzații. Acum uh, dumnealui a hotărât să nu participe la alegeri, dumneavoastră cunoașteți mai bine situația din Venezuela. Este clar că ne confruntăm și există uh, Uh, dificultăți. Dar cu toate acestea, Curtea Supremă din Justiția a spus foarte clar că uh, domnia sa se bucură de toate drepturile politice. Poate fi ales și poate participa la alegeri. Uh, drept urmare, dezbaterea pe care o avem cred că merge într-o direcție greșită. Ce-și dorește Curtea de Justiție este să-și recapete drepturile politice, dar persoana respectivă poate participa la alegeri, poate fi aleasă, chiar dacă el nu-și dorește acest lucru, însă ar putea să o facă dacă ar vrea. Apoi, un alt caz concret. Până la urmă, discutăm de un joc, de o strategie, de o tactică politică. Încă nu putem discuta acum de ce s-ar întâmpla dacă ar fi ales. El nu dorește să participe la procesul politic. Oricum, pe lângă acest mic excurs, aș dori să am o remarcă acum fundamentală. Noi, prin intermediul instrumentelor pe care le avem la dispoziție, prin uh, dialogul politic, prin uh, Organizația Uniunii Europeană America Latina, putem să influențăm uh, lucrurile, putem să vedem cum putem contribui pentru consolidarea acestor instrumente mai ales în ceea ce privește ajutarea victimelor. I list several speakers and I think it... Am câțiva intervenienți pe listă, e un subiect interesant. Cred că putem continua până la ora 5. Să v-aș ruga să nu scăpați din vedere această limită de timp. Domnule Obiols? Mulțumesc, doamna președintă. Foarte pe scurt, Mi-a făcut o plăcere deosebită să asist la intervențiile vorbitorilor de astăzi, pentru că acestea ne-au oferit informații extrem de folositoare, mai ales când e vorba de a clarifica sistem, detaliile prin sistemul interamerican al drepturilor omului, dificultățile de ordin politic sau logistic și așa mai departe. Pentru subcomisia noastră și în numele Parlamentului European în general, cred că pot să spun că majoritatea dintre noi sprijinim uh, o acest, accentuarea acestei cooperări cu sistemul interamerican. Am să mă refer la cele spuse doamna Reyes. Dânsa s-a referit la un caz din Columbia, un caz care mă preocupă și pe mine. Domnia s-a vorbit despre asociația de barou la avocaților de acolo. Aș dori să fac și o serie de comentarii referitor la acest caz, nu numai în ceea ce privește amenințările cu care se confruntă această asociație a avocaților. În plus de asta, consider că această problemă, fără a intra în detaliile cazului, această problemă ne arată că există o strategie generală menită a influența opinia publică din Columbia, o inițiativă menită a reduce prestigiul acestui sistem interamerican al drepturilor omului. I-aș ruga pe participanții de să comenteze acest caz. Vă mulțumim, domnule Obiols, domnul Cortez Lastra președintele delegației pentru relația cu Mexicul. Vă mulțumesc, doamnă președintă, și eu am să fiu foarte succint. Colegii mei au uh, prezentat o serie de puncte de vedere interesante, însă am să pornesc de unde s-a oprit colega mea din delegația cu Mexicul, doamna Jimenez Vedarez. Era vorba de rolul pe care l-ar putea juca Parlamentul European în încercarea de a accentua acest dialog bilateral. Noi am uh, desfășurat o activitate intensă, delegația pentru relația cu Mexicul, și în acest sens aș dori să mulțumesc subcomisiei că au acceptat concluziile raportului nostru după vizita din Mexic. În decembrie, delegația noastră a primit sprijin pentru un dialog referitor la situația drepturilor omului din Mexic. A fost un dialog de amploare, am intrat în discuții de detaliu. Și prin urmare, aș dori acum să spun că o coordonare sporită între diferitele delegații și uh, uh, comisii reprezentate în uh, deplasările noastre uh, ne-ar putea ajuta să intervenim mai decisiv în dialogul cu diferite țări, state terțe și să îmbunătățim situația de acolo. Am, am uh, avut intervențiile membrilor, văd că și doi ambasadori s-au înscris la cuvânt. Vă mulțumesc că v-ați înscris la cuvânt, însă doresc să vă amintesc că aveți doar trei minute la dispoziție. Primul care a cerut cuvântul a fost domnul ambasador Garcia, ambasadorul Venezuelei. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Îmi pare rău că trebuie să comentez cazul domnului uh, Lopez Mendoza. Asta în contextul unei uh, dezbateri uh, cu caracter general deosebit de interesante. Una dintre problemele cu care se confruntă instituțiile ce apără drepturile omului peste tot în lume Una dintre aceste probleme este relația cu diferitele guverne din America Latină. Oamenii vin în fața Parlamentului European și prezintă adevăruri trunchiate sau minciuni și pretind că domnul Lopez Mendoza este echipurile o victimă. În 2002, domnia sa a fost implicată într-o tentativă de lovitură de stat, a fost implicat în reținerea arbitrară a unor miniștri ai guvernului acțiunile domniei sale au încălcat drepturile altora. Domnul Lopez a beneficiat de o amnistie generală decisă de guvernul venezuelan într-o încercare de a reface stabilitatea politică a țării. După cum vedem, această decizie a avut rezultate. Domnul Lopez a putut să se alăture unui partid politic, se află pe lista electorală, urma să candideze, însă a decis să-și retragă candidatura ieri. regret că am asistat la o prezentare atât de subiectivă a cazului domniei sale. E păcat că juriști venezuelieni nu sunt prezenți aici pentru a vă explica de ce verdictul curții interamericane nu poate fi aplicat în Venezuela. Principalul motiv este că domnul Lopez deja se bucură de drepturi politice de pline. trebuie să vedeți și ce spun uh, Constituția și dreptul național. Noi nu putem accepta ca cetățeni venezueleni să vină să se plângă că sunt persecutați în fața Parlamentului European. Vă mulțumesc! Thank you, Ambassador. Mulțumesc, domnule ambasador. Aș vrea să subliniez că um, panelul nostru s-a referit la mai multe țări, mai mult sau mai puțin uh, progresive sau progresiste în interpretarea dumneavoastră. Am primit uh, aceleași critici uh, și la nivel european, de exemplu, atunci când există hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului. Îi dau acum cuvântul ambasadorului Columbiei, domnul Rivera, timp de 3 minute. Gracias. Gracias, señora presidenta. Mulțumesc, doamnă președinte. Distinși uh, membrii a acestei subcomisii, îmi face o deosebită plăcere să mă refer la cazul uh, din Columbia, care a fost menționat mai devreme. Ca urmare a unei hotărâri a Curții Interamericane a Drepturilor Omului din 2005, au fost acordate măsuri reparatorii victimelor masacrului rușinos din 2005 din Columbia. Aceștia și familiile lor vor fi uh, despăgubiți în mod corespunzător. În implementarea acestei hotărâri, a fost implicat un organism judiciar independent din Columbia, care în octombrie a hotărât că Gustavo Rodriguez și uh, o altă persoană au fost recunoscute ca victime, dar nu vor primi statutul de victime. Oricum, uh, Curtea Interamericană și Guvernul Columbiei au uh, avansat în acest caz și pe 23 noiembrie a avut loc o audiere în urma căreia s-a hotărât acordarea unui termen de trei luni uh, pentru punerea la dispoziția tuturor informațiilor uh, necesare referitoare la uh, victimele respective, cărora nu li s-a recunoscut statutul de victime. Bineînțeles, aceasta a creat un întreg scandal în Columbia, iar guvernul columbian și sistemul interamerican au considerat că imaginea lor ar putea fi afectată. Și atunci uh, ne-am gândit ce putem face pentru a clarifica această situație. Și uh, această chestiune va fi uh, reglată la următoarea uh, reuniune a guvernului. Cred că o astfel de situație ar putea submina sistemul interamerican pentru drepturile omului. Așadar, uh, suntem pe aceeași lungime de undă. Guvernul Columbiei și sistemul american apără buna credință. mai ales în astfel de cazuri în care mm, unor persoane nu li s-a recunoscut statutul de victime. În urma evenimentelor din 97, uh, ne-am reiterat angajamentul față de compensarea victimelor uh, evenimentului respectiv. Cred că este important să ne reafirmăm voința politică și sprijinul guvernului columbian pentru sistemul interamerican. Și, bineînțeles, vrem să promovăm drepturile omului pe continentul nostru. Mulțumesc, domnule ambasador. Acum, foarte scurt, am o cerere de intervenție din partea domnului Minca de la Ambasada Mexicului. Mulțumesc, Domnule președinte, Juan Bosco de la Ambasada Mexicului. Guvernul mexican are un, uh, o reprezentanță la Bruxelles și vă mulțumim pentru această invitație la acest schimb de puncte de vedere pe un subiect atât de important cum este acesta. Din păcate, ambasadorul nu a putut fi prezent astăzi aici, însă m-a rugat să reafirm angajamentul puternic al Mexicului față de sistemul interamerican pentru drepturile omului și organismele conexe. Așa cum s-a spus și în alte ocazii, guvernul Mexicului este angajat să întărească acest sistem interamerican și aș vrea să vă dau două exemple care ilustrează acest angajament. În primul rând, hotărârile adoptate cu privire la acțiunile uh, întreprinse cu privire la judecătorii de drepturile omului. Este vorba de o decizie adoptată în acest sens. Noi în Mexic îi instruim pe judecători să interpreteze Convenția Interamericană privind drepturile omului și, bineînțeles, asistența și cooperarea în domeniu sunt foarte importante. Mexicul își reafirmă angajamentul pentru acest sistem care este foarte important și vă mulțumim pentru recunoașterea eforturilor noastre. Vă mulțumesc foarte mult. Acum îi dăm cuvântul domnului Gertz de la uh, Serviciul European de Acțiune Externă. Timp de 5 minute, vă rog. Mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere extrem de interesantă. The, the subject, surely. Îmi pare rău că nu avem mai mult timp pentru că acest subiect merită. Eu am să încerc să uh, mă încadrez în 5 uh, minute cu 6 subiecte. Trebuie să subliniem uh, valoarea pe care Uniunea Europeană o acordă examinării de către organisme independente la nivelul ONU sau la nivel regional cu privire la situațiile de drepturile omului din diferitele țări. De aceea noi susținem cu tărie uh, sistemul interamerican pentru drepturile omului. În plus, pe lângă acest sprijin, avem și o afecțiune deosebită despre care vorbea domnul Canton, pentru că sistemul paneuropean și sistemul interamerican uh, sunt un fel de uh, sunt sisteme uh, înfrățite care s-au dezvoltat în paralel și salutăm orice cooperare și uh, dialog între cele două uh, sisteme sistemul interamerican și Consiliul Europei de la Strasbourg Și, bineînțeles, salutăm și întărirea sistemului uh, african și sistemul incipient din Asia-Pacific. Vă spuneam că sprijinul nostru a îmbrăcat diferite forme. Uh, Maria Ribeiro a vorbit foarte bine despre acest lucru. Avem dialoguri cu țări precum Mexicul, uh, Columbia și Venezuela. Avem uh, declarații din partea uh, doamnei Ashton, precum și măsuri de cooperare financiară. Sunt de acord cu antevorbitorii mei care au vorbit despre importanța punerii în aplicare a hotărârilor luate de curte și a măsurilor de protecție luate de comisie. Înțelegem că este un proces dificil, înțelegem că este foarte complex procesul de implementare a acestor uh, decizii. Doamna Ribeiro s-a referit și la experiența europeană și ne angajăm cu aceste țări în aceste chestiuni de punere în aplicare, inclusiv în cazuri uh, foarte mediatizate, uh, precum cele menționate de doamna Reyes uh, sau de ambasadorul Columbiei. Însă ne îngrijorează atunci când controversele legate de punerea în aplicare ajung la un punct în care independența și integritatea curții și comisiei sunt puse la îndoială. Și integritatea și independența acestora sunt extrem de importante, mai ales în cooperarea cu societatea civilă. Și acest lucru ne îngrijorează pentru că am vrea să vedem uh, sisteme, uh, nu am vrea ca sistemele regionale să fie subminate, pentru că rolul acestora este să asigure respectarea standardelor europene și internaționale în materie de drepturile omului. A patra observație se referă la societatea civilă care joacă un rol esențial în America Latină în uh, sprijinirea mecanismelor uh, privind drepturile omului. Bineînțeles, uh, aceste lucruri sunt importante pentru advocacy, pentru uh, promovarea drepturilor omului și pentru punerea în aplicare a hotărârilor. Vă spuneam că ne continuăm dialogul cu partenerii din regiune și că sprijinim financiar proiecte prin instrumentul pentru democrație și drepturile omului. Al cincilea punct se referă la resursele financiare. O avem alături de noi pe colega mea de la DEFCO, cu care am coordonat eforturile. Bineînțeles că nimeni uh, nu uh, ia responsabilitatea statelor membre din sistemul interamerican de a finanța curtea și comisia, pentru că această responsabilitate primară le revine lor. Oricum, uh, începând cu 2005 uh, și până în 2011-2012, Uniunea Europeană a avut proiecte uh, dedicate pentru a promova activitățile raportorului special privind libertatea de expresie și alte subiecte importante. Oricum ne vom continua activitatea și vom încerca să găsim modalități alternative de finanțare. Și bineînțeles vom apela și la apelurile de propuneri în baza instrumentului pentru democrație și drepturile omului. Al șaselea și ultimul punct se referă la dialogul de politică Comisia și Organizația Statelor Americane au semnat un acord în 2009 și pe 27 februarie vom avea o, un alt uh, demers în acest sens, vom avea un dialog între Uniunea Europeană și uh, OSA și sperăm că și reprezentanții ai sistemului interamerican vor participa la delegația uh, OSA pentru că acest dialog este extrem de important pentru întărirea cooperării în ceea ce privește sistemul interamerican. De aceea este bine să existe un timp alocat în aceste discuții pentru această organizație. Mulțumesc, domnule Gertz pentru această informare și cred că ați prezentat foarte multe inițiative bune ale Serviciului European de Acțiune Externă. Acum am înțeles că nu mai avem mult timp la dispoziție, însă au rămas multe întrebări uh, deschise care nu sunt adresate tuturor vorbitorilor. Îl voi ruga în primul rând pe domnul uh, Falcon să răspundă pe scurt cu privire la cazul domnului Lopez și după aceea îl voi ruga pe domnul uh, Canton să revină la întrebările specifice. Cred că nu ar trebui să redeschidem dezbaterea generală. Domnule Falcon. You, you first. Dumneavoastră aveți cuvântul, primul. Doresc să vă atrag atenția în mod concret asupra faptului că este poate puțin exagerat să discutăm uh, despre o încălcare a drepturilor omului, să se pună sub semnul întrebării o încălcare a drepturilor omului. Toate încălcările a drepturilor omului sunt la fel de importante. se, uh, prin acțiunile noastre se previn viitoare încălcări ale drepturile omului. În legătură cu situația domnului Lopez și acuzațiile de corupție, aș dori să um, amintesc două aspecte. A, a avut loc o donație uh, dată unei uh, organizații non-profit și unui comitet uh, administrativ din orașul uh, Caracas. Aceste lucruri nu au fost uh, anchetate din punct de vedere penal, pentru că nu a existat niciun motiv pentru acest lucru. Primul, primul caz este mai vechi de 10 ani, al doilea caz este cam de 8 ani, are o vechime de 8 ani nu s-a um, inițiat niciun fel de proces penal, nu s-a ajuns în fața niciunui tribunal, nu s-a ajuns la niciun fel de sancțiune. De ce? Pentru că nu a existat niciun fel de dovadă în uh, sensul acuzațiilor făcute. A existat și acuzația că ar, ar, fi, uh, ar fi luat 85.000 uh, de uh, bolivari. A existat aceste acuzații, dar uh, s-a ajuns până la urmă și la o decizie a unui organism, dar uh, uh, instituția respectivă nu a fost un tribunal, a fost un organism administrativ. De aceea am spus eu că nu a fost dovedit niciun fel de act de corupție. Și acum mă refer în general la opozanții politici. Nu mă refer doar la domnul Lopez, ci la toți cei cărora uh, Uh, nu li s-au recunoscut drepturile politice. Se spune că toți aceste persoane se bucură acum pe deplin de toate drepturile lor politice. Însă, uh, acest lucru a fost afirmat de un auditor care a explicat foarte clar că pot, candide, pot, pot să-și depună candidatura pentru o funcție, dar nu, nu își vor putea exercita apoi uh, funcția respectivă din uh, motive administrative. Acum, în legătură cu datele uh, statistice, care este numărul persoanelor cărora nu li se recunosc aceste drepturi politice? Se vehiculează diverse cifre și eu aș putea să vă uh, să vă dau și eu câteva uh, cifre. Unii vorbesc de uh, 20%, alții de 40% și așa mai departe, funcționari din partea partidului uh, care se află la uh, putere sau nu. Oricum, este foarte, foarte clar că nu funcționari înalți uh, se află în această situație. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Mie îmi revine sarcina uh, dificilă să răspund la toate întrebările care au fost uh, puse. Nu am însă foarte mult timp la dispoziție. Acum, în legătură cu Honduras, s-au pus două întrebări. Sau mai mult, mai degrabă s-au făcut două remarci. În primul rând, pentru a clarifica lucrurile și a îndepărta orice fel de îndoială. Mai ales vis-a-vis -vis de Uh, contactele cu mecanismul interamerican pentru drepturile omului. A avut loc o lovitură de stat în Honduras. Uh, președintele statului merge acasă seara, uh, armata îl ia de acasă, trebuie să fugă. Aceasta a fost situația de, de atunci. Și nimeni nu uh, discută și nu a fost susținut întrebării această situație. A existat o grupă de judecători care au uh, susținut uh, democrația și, democrația și care au fost sancționați. Și situația uh, continuă, sancționarea acestor judecători continuă și acest moment. Este un caz care tocmai acum este discutat în cadrul mecanismului interamerican. Apoi, cineva a pus o altă întrebare s-a adresat Comisiei Interamericane uh, întrebând dacă este vorba de o impunitate gravă vis-a-vis -vis de cei care sunt responsabili pentru această lovitură de stat. Pot să vă spun că nu există niciun fel de anchetă în acest sens în desfășurare și nu pot să vă dau alte uh, declarații Uh, deseori uh, responsabilii, uh, responsabilii pentru această lovitură de stat au obținut diferite beneficii, inclusiv în economia, în sectorul privat. Și este foarte important să spunem acest lucru. Sarcina mea nu este acum să discut, să discut despre organizația CELAC, Uh, ca o contrapondere a Organizației uh, Statelor Americane. Pot să vă spun că în acest moment nu există alte alternative sau alte abordări, dar în legătură cu uh, cele obținute pe do- în domeniul justiției, orice modificare în acest domeniu este importantă pentru că discutăm de tratate care au fost semnate și Uh, ratificată, deci situația nu poate fi modificată de azi pe mâine. Acum, în legătură cu Columbia, în primul rând doresc să-i mulțumesc din inima domnului ambasador pentru respectarea sistemului interamerican. Același lucru doresc să spun și vis-a-vis -vis de Mexic și doresc să subliniez faptul că uh, Columbia a sprijinit sistemul nostru uh, de foarte mult timp. Despre cazul amintit. Uh, acest caz este un caz foarte, foarte dificil. Toate aceste elemente uh, se bazează pe informații care sunt înaintate de fiecare parte în, în sine, în cadrul mapii RIPAN, în cazul mapii RIPAN, au existat informații referitoare la victime, s-a încercat clarificarea întrebării dacă persoanele respective au fost sau nu victime. Procesul a fost, acest proces a fost inițiat de statul columbian, de către procuratura columbiană și s-a stabilit dacă este vorba de victime și dacă acestor persoane uh, li se aplică decizia uh, comisiei și curții. Deci, uh, statutul de victimă a fost anchetat în profunzime și este Uh, foarte important să facem diferența între victimele reale și cei care nu au fost victime. Din punctul de vedere al uh, Curții de Justiție, uh, problema aceasta a fost abordată de către statul columbian. Statul columbian a dus acest caz în fața curții noastre. În legătură cu procesul de de reforma mecanismului interamerican. În, după părerea mea, cel puțin, orice reformare a acestui uh, sistem trebuie să țină cont de îmbunătățirea, sau trebuie să aibă ca obiectiv, îmbunătățirea situației drepturilor omului. Să nu avem o abordare restrictivă vis-a-vis -vis de aceste drepturi. Punerea în aplicare a, verdictul, a verdictelor este foarte importantă, respectarea lor este foarte importantă. Așa cum s-a spus deja, uh, aceste verdicte nu sunt puse în aplicare 100%. Se pun prea puține verdicte în aplicare, dar o mare parte, cel puțin, a aspectelor simbolice sunt puse în aplicare, sunt implementate se uh, recunoaște statutul de uh, victimă, se recurge la recompense economice și toate aceste lucruri sunt fundamentale. Este foarte importantă și recunoașterea vinei pe care o are statul sau a avut-o statul respectiv. Um, desigur, situația uh, este diferită de la caz la caz. Nu întotdeauna se recunoaște uh, Uh, să recunosc suferințele 100% a victimelor. Dar asemenea lucruri nu se întâmplă doar în regiunea noastră, se întâmplă peste tot în lume, dar și în regiunea noastră. Și în acest context trebuie să înțelegem că este nevoie de o comunicare între sistemul uh, interamerican și sistemul uh, european pentru a înțelege ceea ce s-a întâmplat în trecut în aceste două regiuni. Și există uneori modalități duble de a, și reciprocitate pentru a purta acest dialog. Porque no puede existir una fuerza externa que imponga sunt situații în care asta nu mai depinde de voința politică a unui stat sau guvern. Nu poți să ai autoritate din exterior care să impună respectarea unei decizii. Nu e nevoie de mecanisme la nivel național care să oblige un guvern să respecte deciziile formulate de curte lucrurile nu stau așa în prezent în multe țări din lume sau din regiune. În discuție s-a vorbit aici de Columbia, de Costa Rica. Nu cred că avem vreun exemplu bun din întreaga regiune care să ne arate că există un sistem național de astfel de natură. Avem Curtea Supremă din Mexic, dar situația de acolo e unică. Uh, Curtea Supremă din Argentina nu a fost de acord cu verdictul curții, însă au respectat acest verdict. Acest verdict al Curții Interamericane a Drepturilor Omului. Deci există semne promițătoare, însă dacă nu avem sisteme naționale care să asigure respectarea verdictelor Curții Interamericane, nu o să avem progrese de durată. dialogul uh, e o stradă cu dublu sens. Am putea avea eventual un schimb de opinii cu privire la mecanismele naționale, o comparație între sistemul european și cel interamerican. Am putea coopera în acest domeniu, am putea lucra cot la cot să analizăm mecanismele naționale de punere în aplicare din regiunile noastre. În încheiere, aș dori să spun că e nevoie de coordonare, de cooperare, dacă vrem să asigurăm apărarea drepturilor omului peste tot în lume. S-au făcut progrese considerabile. Un prag crucial a fost acea zi în care s-a adoptat Declarația Universală a Drepturilor Omului. Această cooperare este de importanță deosebită sprijinul financiar – Uh, promis de, de Comisia Europeană va fi într-adevăr binevenit și va, va ajuta foarte mult. O seamă de state europene uh, și-au adus o contribuție importantă, mai ales Spania, sperăm ca lucrurile să continue și așa, la fel Franța, Danemarca, Norvegia, Suedia, Olanda, Probabil mi-au scăpat din vedere unele țări și îmi cer scuze dacă, dacă lucrurile așa stau, însă multe țări europene au contribuit la realizarea acestui sistem interamerican. Vă mulțumim, mulțumim tuturor intervenienților pentru contribuțiile deosebit de valoroase. Astfel, noi, cei de la Parlament, avem am putea avea idei în legătură cu pașii următori. Am aflat că există două țări pe care nu le-am menționat foarte mult astăzi, care nu au ratificat însă Convenția Drepturilor Omului, și anume Statele Unite și Canada. Noi ne concentrăm pe țări din America Centrală și din America Latină, dar în dialogul, în dezbaterea noastră bilaterală, nu ar trebui să uităm uh, să rugăm aceste țări să facă acest lucru. Sub președintele Carter, din câte am înțeles, se discuta această semnare și ratificare. Să vedem dacă nu putem cumva să-i capacităm pe americani să facă acest lucru și la fel și pe canadieni. Vă mulțumesc încă o dată și n-am să fiu politicoasă, nu o să-mi cer rămas, să mi-au rămas de la fiecare dintre dumneavoastră, pentru că nu mai avem timp. Însă văd că domnul Tavares mai are de dat un răspuns uh, colegilor de la Serviciul de Acțiune Externă? Nu? Nu doriți să mai interveniți? Sau, sau da? Dacă doriți să interveniți, puteți continua. Până atunci îi rog pe ceilalți experți să vină în prezidiu și până atunci vă rog să răspundeți la întrebarea privind migrația ilegală în Israel. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. E, e un pic de zgomot de fond. Bine. Is his name Schmidt? Christine. Okay, now I am a little bit more strict. I ask you... Acum voi fi puțin mai strictă. Vă rog uh, cu voce tare, dacă nu sunteți interesați, să plecați din sală sau să luați loc. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Într-adevăr, este o chestiune foarte importantă. Îmi pare rău că am fost în comisia cu relațiile cu Israelul și de aceea nu am fost prezent să răspund mai devreme. Lucrul cel mai important este că, de îndată ce am văzut aprobarea acestei legi și chiar când discuțiile erau în curs, i-am contactat pe omologii noștri din Israel, pentru că pentru noi lucrul esențial în, în acest răspuns este să separăm, pe de o parte, obligațiile internaționale, Convenția de la Geneva, protocoalele la aceasta și celelalte, și pe de altă parte, în raport cu răspunsul dat de Israel și anume suveranitatea unui stat de a-și adopta o legislație pentru prevenirea amenințărilor de securitate. Deci este o chestiune foarte delicată pe care o vom uh, urmări în continuare și pe care o vom uh, pune pe ordinea de zi a uh, subcomisiilor pentru migrație și drepturile omului pe care le avem prevăzute cu Israelul pe la jumătatea lunii mai. Însă răspunsul la întrebarea distinsului parlamentar nu poate să aibă un răspuns, uh, nu poate să fie foarte direct, pentru că avem o lege a Israelului care există încă din 1954, lege care a fost modificată. Era o lege privind securitatea și infiltrările pe teritoriul israelian. Și această lege a coabitat cu legile privind uh, solicitanții de azil și imigrația legi pe care Israelul le aplică în conformitate cu Convenția de la Geneva pe care a ratificat-o. Însă există într-adevăr un pericol și anume ca în numele acestei legi privind infiltrările de, și securitatea, lege care a fost corectată și care a devenit mai uh, restrictivă decât cea de dinainte, să se poată încălca drepturile prevăzute de Convenția de la Geneva. Din fericire, Israelul a ratificat Convenția de la Geneva din 51 și de altfel și celelalte convenții cu privire la drepturile omului. Deci vom uh, urmări acest caz îndeaproape. Nu putem spune, pe baza acestei legi, că este vorba de o încălcare a Convenției de la Geneva. Însă va trebui să acordăm o atenție sporită acestei situații, pentru că riscăm să ne confruntăm cu derapaje foarte grave. Asta pot să-i spun distinsului parlamentar. Am uh, ridicat această chestiune, o vom urmări de aproape, iar răspunsul nostru este că convențiile semnate de Israel vor fi respectate. Vă mulțumim, uh, domnul Tavares. Mulțumesc. Văd că la cele patru dintre întrebări pe care vi le-am adresat, că din cele patru întrebări ați răspuns la trei. Și, uh, bineînțeles, vom discuta despre aceste lucruri cu autoritățile israeliene. și uh, spuneați cu privire la prima întrebare că o lege a statului israelian în privința securității nu este o problemă, ci punerea în aplicare a acestei legi ar putea fi o încălcare a Convenției de la Geneva. Deci este vorba de o întrebare care rămâne deschisă și care, care ne face să ne întrebăm uh, cum va fi pusă în aplicare această lege. Nu știu în ce stadiu de punere în aplicare se află această lege în momentul de față. Aș vrea să știu dacă delegația noastră în Israel ar putea să urmărească situația de pe teren. Poate că ar fi bine să avem un raport scris înainte de reuniunea din mai pentru a putea să apreciem punerea în aplicare a acestei legi. Mulțumesc foarte mult! Așa este, tocmai acesta este și spiritul um, demersului nostru. Însă nu legea în sine este uh, importantă, ci normele de punere în aplicare a legii. De altfel, în toate țările europene este este vorba de uh, prevalența Convenției uh, de la Geneva. Însă acum uh, lucrurile stau exact invers. Însă întrebarea dumneavoastră ne preocupă și vom urmări de aproape situația de pe teren. Evident, vom încerca să obținem în permanență date concrete în cazurile în care cineva intră în categoria de terorist, de exemplu. Dar este ceva de, din trecut și ceva care are legătură cu transparența fiecărui stat în parte. Repet și insist însă că pentru noi este fundamental să nu se încalce Convenția de la Geneva din 51 și dreptul de uh, nerefulare. Nu voi intra în detaliu pentru că, în detalii pentru că nu avem timp, însă Uh, problema este că ar putea, uh, s-ar putea infiltra agenți de securitate care ar putea periclita situația din Israel. Deci este, există persoane care au nevoie de protecție în sensul Convenției de la Geneva. Oricum, uh, vom ține legătura cu dumneavoastră și vă vom ține la curent. Înțeleg că regulamentul încă nu a fost finalizat, dar vi s-a spus, vi s-a dat vreun termen? Nu. Mulțumesc. Okay, so thank you and... Vă mulțumim. Înțelegem că această chestiune o să mai apară în discuțiile noastre în câteva rânduri. Trecem acum la punctul 10 de pe ordinea de schimb de opinii pe tema stației drepturilor omului din Algeria. O să facem acest lucru împreună cu delegația parlamentară pentru relația cu țările din Maghreb și cu Uniunea Araba Maghrebului. Bun venit domnului Panțeri, care prezidează această delegație. ne am adoptat această politică. Fiecare sesiune se concentreze pe una dintre țările din regiune. Domnule Panțeri, sunteți un oaspete de pe acum frecvent. Aveți multe lucruri de făcut. După câte observ, sunt multe țări care sunt acoperite de delegația noastră și vă mulțumim că ați venit astăzi aici, în mijlocul nostru. După cum am spus, uh, de fiecare dată discutăm cazul unei alte țări din această zonă. Și acum, dacă am face o comparație cu situația din alte țări, putem spune că Algeria n-a beneficiat de foarte multă atenție până acum. Au existat o serie de tulburări în capitala Alger la începutul lui 2011, dar apoi, după câte știu eu, nu s-au mai registrat proteste de masă în Algeria, cel puțin nu până acum. Cu toate acestea, există o serie de probleme în materie de drepturi ale omului în Algeria și, pe de altă parte, lucru pe care vom discuta astăzi, pe de altă parte, observăm că Algeria a ratificat până acum instrumentele internaționale referitoare la drepturile omului și colaborează cu Consiliul Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului. A, a invitat o serie de raportori a Națiunilor Unite să viziteze țara și să monitorizeze situația de acolo. Asta pe partea pozitivă. Uh, tot îmbucurător este faptul că în februarie 2011 starea de urgență a fost suspendată. Aceasta era în vigoare în acea țară din 92. În ceea ce ne privește pe noi, din subcomisia noastră, ne vrem să ne uităm la acele probleme care rămân încă nerezolvate și care se leagă de încălcarea drepturilor omului. În acest sens am identificat un expert uh, și un referent, uh, domnul Ramon, este membru al uh, Comitetului Executiv al Ligii Algeriene pentru apărarea drepturilor omului și l-avem desigur cu noi pe domnul Panțeri, președintele delegației pentru relația cu țările din Maghreb, de asemenea, șeful diviziunii Maghreb la serviciu de acțiune externă, care urăm de asemenea bun venit. Domnule Ramon, aveți cuvântul și vă rugăm să ne informați legătură cu situația drepturilor omului din Algeria. Mulțumesc. În primul rând, vreau să vă spun că reprezint trei organizații. Liga Algeriană pentru Apărarea Drepturilor Omului, Alături de noi avem colectivul familiilor dispăruților din Algeria și Sindicatul uh, Național Autonom al Personalului din Administrația Publică. Bineînțeles, uh, îi avem alături de noi și pe prietenii noștri din rețeaua euromediteraneană pentru drepturile omului. Oricum, uh, am un sentiment uh, dublu. Pe de o parte, este o bucurie pentru mine să fiu alături de dumneavoastră, însă, îmi, uh, însă este și o tristețe pentru mine să prezint situația drepturilor omului din Algeria, pentru că situația nu este atât de convingătoare. Situația nu este atât de roz în această țară și uh, mă bazez pe două argumente. În primul rând, elementele analizei și, în al doilea rând, solicitările pe care le vor face aceste organizații către Parlamentul European. Ați vorbit în primul rând despre ridicarea stării de urgență care datează din 23 februarie 2011. Această decizie nu a venit uh, dintr-o simplă dorință de deschidere a regimului din Algeria. Din potrivă, aceasta a venit ca urmare a unor manifestații și a unor uh, lupte ale activiștilor și militanților din societatea civilă. Noi considerăm că este doar o ridicare formală, pentru că în practică sau practicile dinainte de 23 februarie 2011 persistă cu multă violență și represiune. Chiar dacă Uniunea Europeană a salutat această decizie, trebuie să facem totuși un bilanț. Ne apropiem de 23 februarie 2012, un an de la ridicarea stării de urgență. Și ce bilanț uh, putem să facem noi uh, în urma acestei decizii de ridicare a stării de urgență? avem de dreptul și libertatea de a ne reuni, de a avea o sală publică pentru a ne organiza activitățile, dreptul de a manifesta împotriva abuzurilor alături de militanți, alături de organizațiile de manifestanți. Cea mai bună dovadă în acest sens este organizația SOS Disparu, care în fiecare miercuri are o adunare pentru a cere dreptate și justiție în dosarul celor dispăruți. Femei, femei, soții, frați ale celor dispăruți sunt bătuți de forțele de ordine. Este cea mai bună dovadă că starea de urgență este încă în vigoare. Mai rău decât atât, avem tendința să-i auzim pe partenerii din instituțiile europene și uh, chiar pe cei uh, din regim, având în uh, un discurs uniformist care spune că Algeria are o predispoziție sau o dispoziție de deschidere. Dar vă voi face o demonstrație prin cele trei legi pe care Parlamentul algerian le-a promulgat legi care au fost publicate în monitorul oficial, deci legi care sunt în vigoare. În virtutea respectării Constituției, Consiliul Constituțional și președintele Consiliului Constituțional al Algeriei, cel care are prerogativele de control și verificare a constituționalității legii, este în funcție de 8 luni. Și a avut privilegiul de a examina constituționalitatea legilor. Și uh, magistrații uh, care au fost numiți de președinte și-au văzut uh, mandatul expirat de un an. Deci este vorba de o lege privind partidele politice și alte legi politice. Dați-mi voi să vă citesc din articolul 39 din legea privind asociațiile care spune clar că aceasta este lovită de nulitate și este suspendată. Se procedează la suspendarea activităților asociației sau la dizolvarea acesteia în caz de imixtiune în afacerile țării. Cu alți termini, este vorba de un demers tip Kafka, un demers absurd Vă puteți imagina că o asociație algeriană care are ca scop să se amestece în afacerile interne ale propriei sale țări este pusă sub interdicție în baza articolului 39. De creation d'association. Apoi procedurile de constituire a asociațiilor. Uh, Vechea lege spunea că asociațiile sunt supuse unui regim declarativ, adică un grup de 15 persoane uh, depune cererea de mm, validare în fața unei autorități administrative și este aprobată constituirea asociației. Acum însă administrația formulează un refuz de constituire a asociației fără să existe posibilitatea de recurs. Iată care este situația și asta ca să nu citesc decât două articole din legea privind asociațiile. Acum, trecând la legea privind partidele politice. Trebuie semnalat faptul că legea privind partidele politice și, de fapt, cam aceasta este atmosfera generală din țară după faimoasa decizie de a ridica starea de urgență. Așadar, această lege uh, impune o adunare constitutivă cu aprobarea Ministerului de Interne și dă mai multe prerogative Ministerului de Interne. În plus, condiționează partidele politice de această practică din uh, cadrul partidului, adică o țară care își refuză democrația ca mod de guvernare și de gestionare a afacerilor statului, impune partidelor politice această democratizare în interior, în intern. Acum legea privind informațiile sau informarea. Vă voi citi din articolul 2 al acestei legi informarea este o activitate exercitată liber în cadrul dispozițiilor acestei legi organice, a legislației și reglementărilor în, vigo în vigoare, a Constitu Constituției și drepturilor Republicii, religiei musulmane și altor religii a identității naționale și valorilor culturale ale societății, suveranității naționale și unității naționale, cerințelor de securitate și apărare națională, cerințelor de ordine publică, intereselor economice ale țării, misiunilor și obligațiilor de serviciu public, respectarea dreptului cetățeanului de a fi informat în mod complet și obiectiv, apoi uh, caracterul pluralist al uh, curentelor de gândire și opinie, demnitatea persoanei umane, demnitatea individuală și colectivă. Adică, libertatea jurnalistului de a scrie de a gândi, de a-și face investigațiile, este inclusă în această panoplie de obligații. Iată ce înseamnă libertatea de informație, iată ce înseamnă libertatea presei. Pe când uh, presa este controlată de, de, part, de Serviciul de Informații și de Securitate, DRS. De altfel, uh, când se vorbește despre puterea de negociere a unui uh, stat și a unui guvern, se invocă această problemă a serviciilor de informații. În vizitele dumneavoastră, în delegațiile dumneavoastră în Algeria, simțiți cumva că acest guvern are această putere de negociere? Este o putere nelegitimă. Centrul de decizie nu este cunoscut de algerieni afacerile țării sunt hotărâte în afara instituțiilor statului. se vorbește despre niște practici eh, ale acestei poliții politice. Acest, această instituție se implică în afaceri de terorism sau în gestionarea dosarelor dispăruților. Nu puteți să vă imaginați eh, că, cât de mult sunt șantajate familiile dispăruților ele sunt obligate să declare decesul unei persoane în schimbul unei sume de bani. Deci este o practică curentă în Algeria. În ceea ce privește relațiile între Uniunea Europeană și Algeria, regretăm absența unei poziții clare cu privire la situația drepturilor omului în Algeria. Și uh, mai ales uh, că nu se ține cont de experiența ONG-urilor de pe teren. Există și uh, politica de vecinătate. Iar uh, această politică de vecinătate trebuie să înceapă să dea rezultate în urma primăverii arabe. Se spunea la un moment dat că am înțeles uh, cum stau lucrurile și că este momentul să ne schimbăm poziția, fie de partea Mediteranei, fie de partea Magrebului. Astăzi vrem ca această politică nouă să se traducă în relațiile dintre UE și Algeria și să nu se limiteze doar la aspectele financiare și economice. Recunoașterea societății civile autonome și critice algeriene este o necesitate pentru noi toți. În acest context și în această perspectivă, există o dublă voință exprimată între ghilimele de Alger și anume de a întări relațiile cu Uniunea Europeană. Și a existat și o invitație formulată cu ocazia alegerilor legislative și se pare că aceasta este o relație foarte importantă și un element de dialog foarte important. Pentru că toate aceste elemente ne permit să spunem că suntem într-un moment istoric cu aceste alegeri legislative. Acum trebuie văzut cum se vor derula aceste alegeri dacă se vor uh, garanta drepturile la libertate la Alger. Vă cerem o condamnare fermă și publică a situației uh, de degradare a libertăților publice în Algeria. Vă cerem o dezbatere publică în plenară în prezența doamnei Ashton în cel mai scurt timp și vă cerem ca declarațiile și pozițiile să fie clare, ferme și precise. Vă mulțumesc! Uh, Vă mulțumim și noi pentru aceste propuneri deosebit de concrete și de asemenea pentru că ați uh, subliniat încă o dată modul sau gravitatea, mai bine zis, a situației, cât de multe dispariții s-au înregistrat începând cu perioada războiului civil. Pe atunci situația din Algeria era mult discutată, dar odată cu trecerea timpului, adesea astfel de chestiuni ajung să fie scăpate din vedere. Deci vă mulțumim că ne-ați reamintit aceste lucruri. În Algeria, familiile celor dispăruți încă cer să se afle adevărul în legătură cu soarta celor dragi. Acum aș da să dau cuvântul domnului Fanti de la Serviciul de Acțiune Externă să ne spună ce face acest serviciu în acest sens. A, să ne prezintă numai ce a ratificat Algeria. Aș avea și o întrebare. Presupun că Algeria nu a ratificat convenția privind disparițiile, o convenție nouă, însă o să ne spuneți care este nivelul discuțiilor pe această temă. Vă mulțumim și aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc uh, și pentru uh, invitația pe care mi-ați uh, adresat-o de a prezenta relațiile dintre Uniunea Europeană și Algeria în acest domeniu. am ascultat cu mare atenție ceea ce, a spus reprezentanții, ceea ce au spus reprezentanții societății civile. De altfel, urmărim întotdeauna de aproape ce se întâmplă în diferitele țări și încercăm să avem un dialog regulat cu societatea civilă. Ultimele evoluții constau în trei puncte esențiale. Așa cum a fost deja spus, primul se referă la invitația adresată Uniunii Europene de a detașa o misiune de observatori electorali pentru alegerile legislative din mai 2012. Este vorba de o misiune exploratorie a Uniunii Europene care va merge în Algeria începând cu 31 ianuarie pentru a verifica condițiile în care o astfel de misiune de observare electorală ar putea să aibă loc. Este o misiune pe care o putem uh, caracteriza drept o misiune de rutină, pentru că de fiecare dată când primim o invitație de a observa alegerile, detașăm o misiune exploratorie Există voința politică în acest sens și doamna Ashton a răs- i-a răspuns uh, ministrului Medelsi care ne-a adresat această invitație. Iar dacă condițiile necesare sunt întrunite, Uniunea Europeană va întreprinde această misiune de observare electorală. Există un alt punct pe care aș vrea să-l menționez și anume că din 2011 avem un uh, subcomitet de dialog politic, uh, securitate și drepturile omului cu Algeria. Uh, prima reuniune a avut loc în 2011 și considerăm că acesta este un pas înainte. Acum avem un cadru instituțional în care putem aborda chestiunile care țin de drepturile omului, reforma legislativă și celelalte subiecte de interes pentru guvernanță și statul de drept. Vom uh, utiliza la maxim acest instrument pentru a avea un dialog cu Algeria în acest domeniu. Asta, bineînțeles, pe lângă contactele informale pe care le avem cu guvernul. Al treilea element se referă la decizia recentă a Algeriei de a uh, se alătura politicii europene de vecinătate. Uniunea Europeană a fost invitată la un dialog pe această temă în vederea încheierii unui plan de acțiune în cadrul politicii de vecinătate. Și acesta reprezintă un element important pentru noi, pentru că un plan de acțiune ne va permite să definim uh, într-un mod mai concret și mai exact angajamentele care decurg din acordul de asociere. Bineînțeles, uh, în, și în domeniul drepturilor omului, guvernanței și statului de drept. Până în momentul de față am avut o primă reuniune informală cu autoritățile din Algeria și am uh, convenit să continuăm acest dialog pentru a putea redacta acest plan de acțiune. Planul de acțiune uh, ține seama de noua versiune a politicii de vecinătate europeană, și, bineînțeles, va fi un document mult mai concret și mult mai bine delimitat, care va conține obiective clare și specifice și indicatori cheie de performanță. Și acesta va fi un instrument care ne va permite să avem un dialog mai concret pe aceste teme. Așa cum vă spuneam, considerăm că dialogul cu societatea civilă este extrem de important și uh, dorim ca societatea civilă să fie uh, total implicată în elaborarea acestui plan de acțiune. Și, bineînțeles, dorim ca societatea civilă să fie consultată, lucru pe care l-am împărtășit autorităților argeriene. Iată care sunt uh, elementele pe care pot să vi le aduc uh, la cunoștință, dar, bineînțeles, rămân la dispoziția dumneavoastră pentru orice întrebări. Mulțumesc! Thank you, Mr. Vă mulțumesc, domnule Fanti. Și acum îl vom asculta pe domnul Panțeri din partea delegației cu, pentru relațiile cu Magrebul. Vă rog. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Eu aș dori să spun că nu există niciun fel de îndoială în legătură cu faptul că Algeria se confruntă în continuare cu anumite probleme. Se confruntă cu o contradicție. Pe de o parte, a ratificat foarte multe convenții uh, care țin de drepturile omului, pe de altă parte lipsește o coerență necesară. Nu există instrumentele necesare care să transformă ratificările respective în realitate. Drept urmare, noi trebuie să ne păstrăm în continuare punctul nostru de vedere, să spunem în continuare că Algeria este o țară care trebuie să facă mai multe reforme politice pentru a permite mai mult um, spațiu manifestării pluralismului politic și care trebuie să garanteze mai mult libertățile individuale și colective. Cred că uh, toate aceste aspecte trebuie să fie integrate în noua noastră politică de vecinătate, în care va fi uh, inclusă și Algeria. Este vorba de o țară cu care nu putem să avem doar relații economice. Nu putem să ne gândim uh, doar la miliardele de euro care sunt investite în domeniul uh, energetic, trebuie să ne gândim și la acest plan de acțiune prin care putem să obținem mai multe lucruri, pentru că drepturile omului trebuie să fie reflectate mult mai bine în acest nou plan de acțiune, trebuie să aibă un rol mult mai proeminent și am încercat să transmitem acest mesaj în cadrul ultimei întâlniri pe care am avut-o cu autoritățile algeriene în capitala statului respectiv. Le-am transmis că avem nevoie de o colaborare foarte bună cu Algeria, dar pentru noi drepturile omului reprezintă un lucru foarte important. Apoi, în, con- în uh, concluzie, aș dori să mă refer pe scurt la problema observării alegerilor Doresc să spun atât domnului Ramon cât și domnului Fanti foarte clar. Noi am cerut observarea alegerilor. Delegația responsabilă cu relațiile cu Magrebul a făcut acest lucru în momentul în care am mers în, Mag- în Magreb. Ne-am dorit să evităm un lucru pe care l-am considerat a fi fals, un lucru care a avut loc în ultimii ani, un lucru la care, în care s-au uh, implicat diferiți uh, actori europeni, prieteni ai algeri, al algerienilor, prieteni ai altor actori, care au influențat uh, uh, au influențat uh, lucrurile și aș dori să spun acest lucru foarte clar celor care uh, spun că nu au nevoie de observarea procesul electoral pentru că nu sunt respectate drepturile omului. Și Comisia Europeană doresc să-i spun uh, următorul lucru. Cred că ar trebui să analizăm următorul lucru. Modelul nostru trebuie să fie unul care să se bazeze pe observarea procesului electoral care a avut loc în, Tun- în Tunisia. Trebuie să ne asigurăm că există aceleași condiții pentru toată lumea, uh, aceleași condiții pentru toată lumea, o transparență totală și alegeri care și observarea alegerilor care să acopere întregul teritoriu al statului. Pentru că doar așa uh, asigurăm uh, legi... ne asigurăm că procesul de observare a legilor este unul legitim. Uniunea Europeană trebuie să spună foarte clar că nu va participa la observarea alegerilor dacă nu sunt respectate anumite condiții. Și aceasta pentru a ne păstra credibilitatea și pentru a uh, arăta foarte clar că noi mergem în Algeria pentru a ne exprima părerile și nu pentru a susține o tabără sau alta. Acesta ar trebui să fie punctul nostru de vedere. Vă mulțumesc, domnule Panțeri. Vă mulțumesc pentru declarația pe care ați făcut în legătură cu alegerile și pentru cele spuse în legătură cu tratatele viitoare care vor fi încheiate cu Algeria, în cadrul căruia uh, libertatea de expresie și drepturile omului trebuie să aibă un rol mai preeminent. Este un lucru foarte încurajator. Pe lista mea se regăsește doamna Romero. Vă mulțumesc. Aș dori să-i mulțumesc domnului Ramon pentru informațiile pe care ni le-a transmis. Din punctul de vedere al Parlamentului European, situația din Algeria este una dificilă. Este dificilă pentru noi în calitate de parlamentari. Avem nevoie de cât mai multe informații despre ceea ce se întâmplă în Algeria în legătură cu alegerile care uh, vor fi organizate. pe baza unor legi care nu au rezultat în urma unui consens democratic. Deci, cred că aici avem, avem uh, foarte mult material pentru o discuție foarte largă ne-ați citit niște articole care sunt foarte uh, represive. Uh, în Tunisia a fost uh, desemnată o, perso- o persoană reprezentativă din partea societății civile. Situația este total diferită în Algeria din acest punct de vedere. și ar trebui să ținem seama de această realitate pentru a vedea dacă uh, guvernul uh, într-adevăr poate fi schimbat în urma unor uh, asemenea alegeri care au fost organizate în asemenea condiții. Știm foarte bine că un, că un partid a, a părăsit tabăra guvernului dar aș dori să știu care este situația reală în cadrul populației al, uh, Algeriei. Problema este că nu avem un partener de discuții în, în Algeria, nu avem un partener de discuție, nu am găsit până acum un partener de discuție nici în Parlamentul Algerian și nici în societatea civilă. Uh, una este să faci parte dintr-o, dintr-o organizație civilă sau dintr-un uh, partid uh, politic, dar este o problemă dacă uh, partidul respectiv nu reprezintă în mod real poporul sau nu, rep- nu reprezintă și nu urmărește obiectivele unei democratizări reale. Este foarte greu în asemenea condiții să purtăm un dialog și Parlamentul European nu, uh, nu, poate, nu poate înlocui până la urmă o, opoziția care ar trebui să, fie, să, să existe în uh, Algeria. Noi putem să ajutăm opoziția din Algeria, dar nu o putem înlocui. Și până la urmă, opoziția din Algeria este cea care trebuie să se organizeze, este cea care trebuie să transmită mesaje. Este foarte frumos să auzim uh, preved, uh, pre, pre, prevederi din legi algeriene care nu sunt corecte, dar cu cine să discutăm în Algeria? Până acum nu am găsit niciun partener pentru a purta această discuție. Mie mi se pare rațional și foarte bine că există articole care discută punerea în aplicare a unor uh, tratate ratificate. Așa ar trebui să se întâmple uh, lucrurile. Dar, desigur, aceste articole ar trebui să fie îmbunătățite pentru a asigura funcționarea unei democrații reale. Și dacă uh, se ajunge la inițierea unui asemenea proces pe plan intern în Algeria, acest proces poate fi sprijinit apoi de către Uniunea Europeană. Aceasta este posibilitatea noastră de, pe care o avem de a ajuta. Noi putem să spunem pur și simplu că nu au fost uh, că alegerile organizate nu au avut loc în condiții care să permită care să permită schimbarea guvernului în uh, comisia, în subcomisia noastră, pur și simplu nu știm cu cine trebuie să discutăm în Algeria. Eu sprijin uh, în totalitate poporul uh, algerian. Dacă poporul algerian cere ștergerea acestor articole, atunci putem să îl sprijinim din acest punct de vedere. Deci dacă se mișcă ceva la fața locului, atunci vom putea ajuta. Dacă nu, nu. Vă mulțumesc. M-am trecut și eu pe lista persoanelor care doresc să pună o întrebare. Aș avea o întrebare adresată noastră, domnule Fanti. Domnul Ramon a descris în mai multe cazuri faptul că apărătorii ai drepturilor omului, fie că este vorba de asociații sau de rude, care cer informații despre uh, cei din familia lor care au uh, dispărut. politicile Serviciului European de Acțiune Externă Uh, se concentrează pe apărarea uh, acestor organizații care apără drepturile omului la rândul lor. Și aș dori să știu dacă în delegația din Alger există aceeași uh, atitudine, să există o concentrare pe acest aspect, pe sprijinirea, pe protejarea și pe sprijinirea acestor organizații. Pentru că, din câte am înțeles eu, această sarcină este una foarte dificilă, este foarte greu să aperi drepturile omului pentru că riști până la urmă integritatea fizică, riști să fii bătut și îmi aduc aminte de uh, violențele întâmplate în urmă cu câțiva ani. Au dispărut foarte multe persoane, deci este un lucru care se întâmplă deseori în această societate și aș dori să-mi spuneți cât de intens lucrați pe marginea acestui aspect, de a-i proteja pe cei care apără drepturile omului. Există mai multe întrebări? Văd că nu. În acest caz îi dau cuvântul domnului Fanti și apoi domnului Ramon, domnul Fanti acum. Madame la Présidente, donc, en ce concerne... Mulțumesc. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră, încă nu avem o strategie locală în Algeria referitoare la apărătorii drepturilor omului. După cum știți, elaborarea acestei strategii trebuie să fie rezultatul unei, unui consens cu toate statele membre reprezentate la fața locului. Și, bineînțeles, vom uh, colabora pentru a elabora o strategie locală și pentru a desemna un uh, punct focal. În momentul de față, urmărim chestiunile care țin de guvernanță și drepturile omului dar uh, avem și delegația Uniunii Europene care acționează pe teren, așa cum se întâmplă și în alte țări. Așadar, elaborarea unei strategii locale este unul dintre demersurile pe care va trebui să le întreprindem în curând în cadrul acestei politici de apropiere față de Algeria. Dacă îmi dați voie, aș vrea să vă dau și câteva clarificări referitoare la întrebarea doamnei Romero cu privire la subcomitetele pentru drepturile omului și dialog politic. În toate cazurile, pentru toate țările partenere, aceste subcomisii sunt instituite prin acordurile de asociere și prin Consiliul de Asociere, iar interlocutorul este guvernul motivul uh, de a exista al, acestei, al acestor comisii este să permită Uniunii Europene să aibă un dialog cu guvernele pe tema guvernanței și drepturilor omului și, bineînțeles, uh, au ca scop uh, evaluarea progreselor în aceste domenii. Evident, asta nu împiedică um, Uniunea Europeană să aibă consultări sau contacte cu societatea civilă, la Bruxelles, de exemplu, sau într-un cadru uh, mai informal. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc și aș vrea să mai fac un uh, comentariu. Acest prim dialog UE-Algeria a avut uh, loc în camera în această subcomisie și am discutat despre rezultate. Dar uh, nu știu dacă v-am înțeles bine și anume că nu există nicio persoană care lucrează în uh, Algeria care să fie desemnată pe drepturile omului pentru că am înțeles că se lucrează la aceste strategii. Dar uh, este vorba de un punct focal și aceasta este o cerere mai veche. No, no. There is one person, of course, working. Există, desigur, o persoană care se ocupă de acești apărători ai drepturilor omului. Este consilierul nostru politic în delegația UE Algeria. Ce vreau să spun este că nu avem încă o strategie locală, însă sigur există o persoană care se ocupă de această temă. Mă bucur să aud asta, spune președinta, și sper că societatea civilă și apărătorii drepturilor omului din Algeria beneficiază de sprijin din partea acelui membru al delegației atunci când au nevoie de astfel de sprijin. Domnule Ramon, câteva fraze de încheiere? Faci mă felicit. Mă bucur să aud uh, intervențiile de domnilor Panțării și Fanti și uh, a doamnei Romero pentru că acestea confirmă constatările noastre. Este adevărat că Algeria a semnat aproape toate convențiile și pacturile internaționale, așa cum spuneați și dumneavoastră, domnule Panțeri. Dar este adevărat și că aceste texte de lege nu sunt conforme cu convențiile și instrumentele internaționale ratificate de Algeria. Și mă bucur să aud asta de la dumneavoastră. Uh, în al doilea rând, în ceea ce privește delegația la Alger, de fiecare dată ne mirăm cum sunt tratate organizațiile societății civile. Avem SOS Disparu, care este o organizație a societății civile, însă aceasta nu este niciodată ascultată de către delegație și nu este niciodată invitată la discuții de către delegație pe de altă parte, există un sistem de clonaj, cum spun uh, prietenii mei din sindicate. Dacă există un sindicat autonom, regimul de la putere creează un alt sindicat cu același nume. SNAPAP 1, SNAPAP 2, SNAPAP uh, Resurrection și așa mai departe. Și când delegația invită toate aceste uh, sindicate, uh, nu știe de fapt cu cine discută. Deci sunt uh, chestiuni de principiu care sunt încălcate. Îmi amintesc că, că în uh, anii 90 erau niște vizite ale deputaților europeni și le puteam număra pe degete, atât de puține erau. Eram izolați și nu am primit acest sprijin niciodată în timpul războiului civil. Uh, din 91, toți algerienii, societatea civilă, nu au încetat să alerteze opinia internațională. Am avut 9 uh, alegeri din 91 încoace în 95 prezidențiale, în 97 alegeri legislative, în 98 alegeri prezidențiale, în 2002, în 2007 alegeri legislative, în 2004 alegeri prezidențiale, în 2009 prezidențiale, în 2012 legislative și municipale. Acesta este un proces respectat de autoritățile algeriene, dar oare a permis această uh, democratizare a țării? Răspunsul este nu. Am avut șapte președinți, cinci constituții, dar niciuna dintre acestea nu i-a protejat. Un președinte a fost asasinat, altul a, fost de, altul a demisionat, altul a fost obligat să demisioneze, un altul a fost uh, asasinat și uh, ultimul președinte vrea să rămână președinte până la moarte. Iată cum funcționează sistemul uh, algerian, în afara regulilor democratice și în afara puterilor instituțiilor algeriene. Este un sistem care nu poate să evolueze înspre deschidere. Acum uh, avem uh, poziția Uniunii Europene și a statelor membre care se schimbă față de țările din Maghreb. Acesta este deja un pas înainte, Chiar simplul fapt că se impune o dezbatere privind drepturile omului în uh, politica de vecinătate reprezintă un pas din partea dumneavoastră. Nu Algeria este în întârziere. Țările din Maghreb și-au făcut revoluție. Acum este rândul dumneavoastră să vă faceți propria revoluție. Mulțumesc. So, um, thank you, Mr. Ramun. Vă mulțumim, domnule Ramon. Observația dumneavoastră conform căreia delegația Uniunii Europene are contacte doar cu anumite ONG-uri a fost, cred, auzită și, de asemenea, Cred că nu numai în Algeria ne întâlnim cu astfel de situații, dar trebuie să avem mare grijă cine este ONG și cine nu este un ONG legitim. Asta nu e totdeauna ușor de verificat. În Parlamentul European, după câte știu eu, cu mai bine de șase ani în urmă, oare așa se stea lucrurile, domnule Panțeri? Eu sunt nou aici, dar înțeleg că cu vreo șase-șapte ani în urmă s-a dat ultima rezoluție referitoare la situația din Algeria. Trebuie să vedem de ce s-a întâmplat așa, de ce a trecut atât de multă vreme și să vedem dacă am uh, realizat ceva, dacă am lucrat la o rezoluție referitoare la încălcarea drepturilor omului. chestiune privind alegerile e o chestiune separată, însă va trebui să avem în vedere aceste lucruri și să vedem cum vă putem oferi sprijin în eforturile dumneavoastră. Domnul Fanti dorea să reintervine. E vorba de acest uh, ONG menționat anterior. Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președintă. Doream doar să fac două precizări. În primul rând, iau notă de această nemulțumire referitoare la contactele cu societatea civilă. Personal nu sunt pe deplin de acord cu cele spuse. Nu cred că delegația noastră refuză să primească reprezentanții societății civile, activiști, mai ales când e vorba de SOS dispăruții. A avut loc o întâlnire între consilierul nostru politic uh, și reprezentantul acestei organizații SOS Dispăruții. El a fost invitat la o consultare înainte de întâlnirea subcomisiei, însă din păcate nu a putut să participe. Asta ca să clarificăm situația. Iau însă notă de spusele dumneavoastră, am să vorbesc cu colegii mei și am să le spun că este de dorit ca aceste contacte să fie amplificate. De asemenea, doresc să spun, după ce l-am auzit pe acest reprezentant al societății civile, că eu nu am spus că legislația Algeriei nu respectă tratatele internaționale. Aș vrea ca asta să se menționeze în procesul verbal. Vă mulțumesc. Oricum, domnule Fante, din câte am văzut, Cred că delegația trebuie să-și eficientizeze cumva activitatea. Trebuie să găsească mijloacele de a face acest lucru. Trebuie să facă ceva în acest sens. Într-adevăr, ultima rezoluție e deja veche de câțiva ani. Dincolo de asta, după cum am spus deja, relațiile cu Algeria, la nivel parlamentar, au fost uh, deosebit de intense din 2005 încoace, doar recent uh, s-au mai atenuat. Ar fi bine doar să discutăm uh, posibilitatea unei rezoluții, va trebui să vedem cum o formulăm, în ce termeni. Trebuie să subliniem că vrem să sprijinim Algeria în drumul către, pe calea reformelor și eventual să stabilim o serie de etape de parcurs. Asta s-ar putea face. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, stimați colegi, pentru participarea la această dezbatere și pentru contribuțiile aduse în ceea ce privește Algeria. Domnule Panțeri, sunt sigur că o să trimiteți mai departe cele discutate astăzi. Mai există o dezbatere permanentă. Eu am ratat ultimele două întâlniri, nu știu cum, cum stau lucrurile acolo, dar cred că nu știu dacă s-a discutat. S-a discutat într-adevăr problema Algeriei și acolo. Noi, la Comisia Drepturilor Omului, să putem vedea, o să facem, vedem ce putem face în viitor pe tema acestei rezoluții. Cred că am ajuns la sfârșitul ședinței de astăzi. La diverse dorește cineva să intervină? Se pare că nu atunci nu mai rămâne decât să anunț data următoarei ședințe și anume 9 februarie. Vă mulțumesc tuturor pentru participare.